Good morning. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Bun venit la această uh, întâlnire a Comisiei Interparlamentare, găzduită de Comisia LIBE uh, din uh, Parlamentul European, în ceea ce privește stadiul implementării pachetului privind protecția datelor. Sunt foarte încântat să vă salut pe toți aici. Vă rog să vă ocupați locurile și să uh, vă folosiți de serviciile de interpretare care sunt oferite, puteți să folosiți căștile, să găsiți canalul potrivit, uh, volumul potrivit pentru a urmări această dezbatere. Dragi colegi și dragi membri ai Parlamentelor Naționale, dragi uh, oaspeți și vorbitori, este o plăcere pentru mine ca raportor pentru regulamentul uh, privind protecția datelor să deschid această ședință privind implementarea pachetului privind protecția datelor în ajunul aplicării sare. Sunt încântat să vă salut uh, în număr atât de mare la această ședință a Comisiei Interparlamentare și să vedem că astăzi sunt uh, alături de noi 35 de membri al Parlamentelor Naționale, Camerelor Naționale din 17 state membre și o țară din uh, spațiul economic european, Norvegia. Asta este o indicație clară a interesului uh, pe care l-au parlamentele naționale în tema de astăzi. Pe 27 aprilie 2016, Parlamentul European și Consiliul au adoptat regulamentul 2016 679 uh, și directiva 2016-680, directiva privind uh, protecția datelor în scopul aplicării. Aceste două instrumente au, sunt uh, un pas mare înainte, o premieră în cadrul juridic pentru protecția datelor în Europa pentru a crea un cadru juridic modern, robust și consecvent. Noul pachet uh, Uh, aduce acest uh, cadru juridic uh, în conformitate cu tratatul de la Lisabona și îl modernizează pentru a ține cont de evoluțiile domeniului informatic, explozia noilor tehnologii, globalizarea și provocările pe care le presupun terorismul și clima. Legile privind protecția datelor creează un cadru juridic puternic, modern, care reflectă natura <clears throat> protecției datelor ca un drept fundamental în Uniunea Europeană. Pe de, o, pe de o parte, GDPR creează un singur set de reguli pentru aplicare uniformă a regulilor pentru toți cetățenii și uh, companiile, ducând uh, la un uh, teren de egalitate și o protecție uniformă a persoanelor. Pe de altă parte, directiva privind uh, aplicarea legii creează un cadru armonizat pentru uh, prelucrarea datelor personale în scopul unei activități de aplicare, atât la nivel național sau în cazul uh, schimburilor uh, între autoritățile de uh, păstrare a ordinii. În vreme ce regulamentul va fi aplicabil de la 25 mai 2018, directiva va fi aplicabilă de la 6 mai, după o perioadă de 2 ani care este acordată statelor membre pentru a aplica aceste instrumente uh, în uh, legislația națională și pentru a-și adapta legislația nou, la noul cadru juridic. Parlamentele naționale sunt uh, implicate profund în acești doi ani în adoptarea a, uh, a legislației naționale care uh, implementează pachetul de protecție a datelor. Dat fiind rolul crucial în acest proces, parlamentele au o poziție unică și de aceea este important să-și împărtășească punctul de vedere. În ciuda perioadei lungi de tranziție acordată statelor membre, este îngrijorător să vedem că mai multe state membre nu vor fi în măsură să uh, respecte termenul de 25 mai, respectiv 6 mai, uh, pentru și asta va crea probleme. Această întâlnire este structurată pe patru uh, sesiuni uh, care abordează aspectele instituționale, impactul asupra sectorului privat, inclusiv IMM-uri, inovarea tehnologică și impactul GDPR și, nu în ultimul rând, implementarea a directivei privind aplicarea legii. Toți vorbitorii de astăzi sunt implicați la diferite niveluri și din diferite puncte de vedere în acest proces de aplicare a noului uh, cadru de protecție. În ceea ce privește profilul lingvistic al întâlnirii, vă rog să vedeți, să țineți cont de faptul că interpretarea este oferită în toate limbile, cu excepția irlandezei. Înainte de a deschide acest uh, com, com, această comisie interparlamentară, vreau să vă reamintesc că uh, formula pe care o folosim se va da cuvântul uh, la doi membri al Parlamentului Național și un membru al Parlamentului European până când lista vorbitorilor este puizată. Membrii Parlamentelor Naționale care doresc să intervină sunt rugați uh, să completeze cartonașele colorate pentru a cere uh, să intervină în sesiunile respective și să le dea secretariatului. Lista vorbitorilor va fi creată pe baza acestor cartonașe și în ordinea primirii acestora. Uh, membrii Parlamentului European pot să ceară cuvântul uh, făcând un semn, ca de obicei. Vă rog să țineți cont că, în funcție de numărul participanților care doresc să intervină, ar putea să fie necesar să limităm timpul de intervenție pentru a permite tuturor participanților de pe listă să ia cuvântul. Uh, de obicei, timpul de intervenție este de două minute. În ultimul rând, vreau să vă reamintesc că se va oferi un prânz la, uh, la etajul 3 din această clădire după încheierea celei de-a doua sesiuni. În felul acesta am ajuns la sfârșitul acestor cuvinte introductive și uh, chiar înainte de intrarea în aplicare a GDPR, este foarte clar că noi, în calitate de europeni, nu numai că suntem pe cale de a proteja dreptul nostru la protecția datelor și a standardelor consumatorilor mai bine decât înainte, dar uh, instituim și uh, standarde uh, globale pe care uh, multe companii le vor uh, urma la nivel uh, global. Multe state membre încearcă deja să adopte uh, dispoziții similare sau chiar uh, au adoptat astfel de dispoziții în conformitate cu legislația europeană adoptată de Parlament și uh, Consiliu. Cu aceste cuvinte uh, deschidem prima sesiune fără a pierde prea mult timp în ceea ce privește implementarea GDPR, aspecte instituționale. Sunt uh, onorat uh, să o salut alături de mine pe doamna Andreea Ielinec, șef al Autorității Austriece pentru Protecția Datelor și aleasă de curând uh, președinte al grupului de lucru articolul 29, care va deveni Comitetul uh, European pentru Protecția Datelor, apoi uh, doamna Catarina Smilevici uh, de la Fundația Panopticon și vicepreședinte al EDRI, apoi Christine Enion, membru al Parlamentului francez. Vă salut pe toate, mă bucur că sunteți alături de noi și fără prea multe alte comentarii o să dau cuvântul doamnei Andreea Ierine cu 10 minute pentru a asculta prezentarea acesteia. Vă mulțumesc foarte mult. Aveți cuvântul. Guten Morgen. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața tuturor. Vă mulțumesc pentru invitație, stimate Domnule președinte, stimați deputați și deputați naționali, nu uh, vreau să mă pierd acum în introduceri, ci vreau să folosesc următoarele 10 minute pentru a vă explica cum uh, stau lucrurile cu grupul de lucru privind articolul 29 și noul regulament pentru protecția datelor. Președintele a spus că în luna martie regulamentul a intrat în vigoare, da, și nu doar uh, întreprinderile au avut doi ani la dispoziție și au trebuit să se pregătească în acești doi ani, în vederea intrării în uh, vigoare a acestui regulament pentru protecția datelor, ci și autoritatea pentru protecția datelor. Și am să încep cu ce am făcut uh, noi în Austria. În uh, anul trecut am redactat um, o serie de um, ateliere, am, exerci- am pus în aplicare regulamentul, am verificat cazuri fictive aplicate unor întreprinderi reale și am constatat că există o deosebire între a citi legislație și a crede să, că o înțelegi și a o aplica. A fost un exercițiu foarte important și acest exercițiu ne va ajuta, începând cu data de 25 mai, să punem în aplicare mecanismul internațional al ghișeului unic în colaborare cu celelalte autorități naționale pentru protecția datelor. Ce am mai făcut în plus? Firește, a trebuit să schimbăm, să modificăm, să adaptăm structura autorității pentru protecția datelor și aceste modificări vor intra în vigoare începând cu data de 25 mai. Colegele și colegii au fost firește pregătiți, au fost formați, au uh, deja au început în urmă cu 2 ani să se familiarizeze cu noile prevederi ale regulamentului pentru protecția datelor. Fiecare coleg a trebuit să pregătească un capitol al acestui regulament și să-l prezinte celorlalți colegi. Ne-am stabilit norme interne, orientări interne și, firește, a trebuit să elaborăm noi proceduri, atât la nivel național cât și la nivel intern. Este important, de asemenea, am pregătit și pagina de internet în vederea datei de 25 mai, ne-am adaptat toate formularele, formularele naționale. După cum vedeți, a avut multă muncă de făcut după care am pregătit așa numită listă albă. Aceasta este deja finalizată pentru Austria și va fi comunicată în curând. Știți că e vorba de acea listă unde autoritățile pentru protecția datelor pot stabili pentru în ce scop nu este necesar să se respecte aceste dispoziții privind protecția datelor. În plus, a trebuit să uh, recrutăm noi angajați care uh, ni se vor alătura începând cu data de 1 iunie, după care, firește, Parlamentul Austriac în iulie 2017 a adoptat uh, legislația pentru adaptarea uh, la noul regulament pentru protecția datelor și acesta va intra în vigoare începând cu data de 25 mai și firește personalul nostru este pregătit în acest sens. Pe viitor și noi uh, vom avea noi sarcini, nu doar întreprinderile, ca o perspectivă de ansamblu, de pildă. În alb apar acele câmpuri, acele sarcini uh, pe care le deținem în prezent. E vorba de procesarea plângerilor, procesarea proiectelor de legislație și, firește, consultări individuale și punerea la dispoziția documentelor uh, pentru cetățeni pentru ca aceștia să își exercite drepturile. După care avem firește și un registru. Tot ce se um, ce apare în gării și în hașurat sunt noile sarcini pe care trebuie să ni le asumăm. Noi, așadar, ca instituție, avem multe sarcini noi uh, cărora trebuie să le facem față și uh, ne-am pregătit temeinic în acest sens. O sarcină importantă o va reprezenta firește cooperarea strânsă cu celelalte autorități pentru protecția datelor din Europa în ceea ce privește acel principiu al ghișeului unic. Este de lăudat uh, faptul că acum nu uh, ne limităm doar la comunicarea între entități pentru protecția datelor, ci ne aflăm la dispoziția cetățenilor. Ne-am pregătit pentru intrarea în vigoare a regulamentului pentru protecția datelor și grupul, articolul 29, s-a pregătit, nu doar grupul în sine, ci mai ales au emis orientări pentru întreprinderi. Până acum există 14 orientări în ceea ce privește evaluarea de impact uh, pentru protecția datelor, portabilitatea datelor, îndrumări referitor la autoritatea de supraveghere, ofițerul pentru protecția datelor și așa mai departe. Firește, puteți citi toate acestea pe pagina de internet a, grup, a grupului articol 29. În Austria, toate aceste informații sunt disponibile atât în limba engleză cât și în limba germană dincolo de alte documente pe care le-am pus la dispoziție. Ce am mai făcut la grupul 20, articolul 29 în ultimii doi ani? Ne-am bucurat de sprijinul uh, ETP și am pregătit cu ajutorul acestuia secretariatul EDPB. Știți că e vorba de entitatea care sprijină Autoritatea pentru Protecția Datelor în realizarea funcțiilor sale și știți că Comitetul pentru Protecția Datelor este o entitate nouă cu competențe decizionale. Ce am mai făcut? Firește, în interiorul Autorității pentru Protecția Datelor am făcut uh, un schimb intens de idei referitor la pregătirile pentru ghișeul unic și am uh, aplicat metoda de lucru a grupurilor de lucru în acest sens. Am spus deja cooperarea strânsă între autoritățile pentru protecția datelor. Ne-am întâlnit nu doar în format extins, ci și, și în plen, ci și în anii anteriori, în contextul unor grupuri de lucru pentru a pregăti intrarea în vigoare a GDPR. Comitetul pentru Protecția Datelor este sprijinit de secretariat și sunt recunoscătoare că uh, am reușit uh, să ne pregătim prin EDPS sub îndrumarea președintelui și comitetului. Este foarte important, având în vedere independent, pe de o parte independența comitetului și pe de altă parte independența autorității pentru protecția datelor. Ce putem face noi pe viitor? putem uh, să nu ne limităm doar la avize ca până acum, ci să luăm și decizii, să emitem decizii cu caracter obligatoriu. Vă mulțumesc pentru atenție, sper că m-am încadrat în timp și cred că vom avea după aceea o discuție utilă. Mulțumesc! Mulțumesc um, foarte mult! că stăm bine cu timpul, ceea ce ne permite o dezbatere uh, bună. Dau cuvântul acum doamnei Catarina Jimelivici pentru 10 minute. Aveți cuvântul. Mulțumesc pentru invitația de astăzi. E o plăcere să vorbesc astăzi pe o temă care mi este foarte dragă am uh, fost implicată ca uh, avocat, activist în uh, domeniul drepturilor omului și sunt bucuroasă să văd că GDPR devine o realitate în două săptămâni. Sacina mea astăzi este să vă fac o prezentare generală a perspectivei cetățenilor care uh, au fost uh, în centrul atenției acestui regulament nu numai prin întărirea drepturilor existente, ci prin oferirea de noi drepturi și aplicarea, exercitarea acestor drepturi. De aceea, în timpul pe care l-am la dispoziție, vreau să-mi împărtășesc punctul de vedere în legătură cu stadiul în care ne uh, aflăm în îndeplinirea acestei sarcini înainte de termenul de peste două săptămâni. Vreau să mă axez pe trei aspecte. În primul rând, garanții care sunt menite să dea un plus de transparență uh, și uh, controlul asupra propriilor date. În al doilea rând, mecanismele de atac și uh, apoi viitorul regulamentului privind e caracter personal. La primul punct, am observat îmbunătățiri uh, majore în uh, GDPR în comparație cu ceea ce exista înainte, uh, catalogul de informații care vor fi oferite persoanelor. Cred că în calitate de indivizi vom fi informați în legătură cu anumite aspecte și surse ale datelor, terțe părți, care primesc uh, datele noastre, toate categoriile de date asupra noastre sau uh, stabilirea profilului. Aceasta va uh, duce la îmbunătățiri semnificative, mai ales în contextul serviciilor online și a sistemului de publicitate care s-a dezvoltat într-un mod netransparent. Am asistat cu toții la cazul Facebook și alte cazuri similare sunt preocupări majore politice în legătură cu evoluția acestei industrii. Cetățenii vor avea acum șansa să descopere cum uh, sunt uh, colectate datele uh, cu privire la ei, la uh, toate părțile, chiar și cele care nu sunt uh, la prima vedere. Uh, este vorba de dreptul concret de a obține copii ale datelor proprii. Acest lucru va fi important și pentru concurență. Spunând acesta, trebuie să vă spun și câteva preocupări uh, pe care le am în legătură cu implementarea acestor drepturi, mai ales transparența. Sunt convinsă că vom asista la bătălii uh, juridice foarte uh, grele ceea ce privește asigurarea transparenței în stabilirea profilului și luarea deciziilor în mod automat. Multe companii care sunt implicate în ceea ce numim în jargonul nostru stabilirea uh, profilului general și a deciziilor automate uh, modalitățile acestea de a uh, previziona uh, comportamentul individual, fără a merge mai departe la luarea unor decizii obligatorii. Aici este foarte incert cum vor fi aplicate aceste dispoziții privind transparența. Va fi oare suficient ca companiile să spune da, vi se stabilește un profil și să se oprească aici sau dacă vor exista mecanisme să solicităm mai mult informații mai semnificative. Deci asta este uh, prima îngrijorare și, uh, și sursă de bătălii juridice la care mă aștept să asist. O a doua provocare, înțelegerea logicii care se află în uh, spatele stabilirii profilului în contextul deciziilor automate de pildă newsfeed-ul pe Facebook sau alte asemenea posibilități, chiar dacă suntem de acord Uh, juridic vorbind, că logica ar trebui să fie dezvăluită, cum uh, facem acest lucru în această lume cu algoritme foarte uh, sofisticate care nu pot să fie prezentate într-un simplu tabel în Excel. Acest lucru va fi o, o mare provocare pentru noi pentru a pune în aplicare noua lege. Apoi, vorbim despre portabilitatea datelor. Vedem deja în linile directoare din articolul 29, uh, din grupul articolul 29, că există un prag între datele care au fost oferite, oferite de persoana vizată uh, prin utilizarea uh, serviciului și datele care au fost deduse deci acest lucru ar putea să fie uh, un aspect îngrijorător care să dea bătaie de cap uh, persoanelor. Uh, nu sunt împotriva acestei uh, chestiuni, dar sunt preocupate, preocupată de caracterul practic al portabilității. Vom vedea apărând toate aceste provocări și sper că împreună le putem uh, rezolva uh, mai bine pentru a-i întări pe indivizi și nu pentru a le slăbi uh, drepturile. Apoi, procedurile de despăgubire Va fi o revoluție faptul că vom avea uh, GDPR care se aplică tuturor companiilor care prelucrează datele cetățenilor europeni, indiferent unde se află aceștia. Este foarte important să avem uh, mecanisme așa cum este Comitetul European uh, pentru um, protecția datelor care să împiedice căutarea unui for, căutarea forului cel mai favorabil Așadar, sunt foarte încântată de aceste evoluții. De asemenea, mi se pare extraordinar că cetățenii vor putea să se ducă în instanță uh, direct, fără a se adresa în primul rând autorității pentru protecția datelor, uh, DPA. Acest lucru va depinde în practică de modul în care, de cât de rapide, cât de competent, competente și cât de bine finanțate vor fi instituțiile naționale. Este o provocare pe care acest Parlament European nu poate să o rezolve, dar uh, cetățenii care sunt uh, acolo uh, se vor confrunta cu astfel de situații. De asemenea, ne luptăm să găsim cel mai bun for, pentru că în Polonia avem uh, o situație în care uh, dacă te adresezi uh, autorității pentru protecția datelor, trebuie să aștepți 2 ani înainte de a te putea adresa unei instanțe. Așadar, ne vom confrunta cu aceste provocări care nu pot fi rezolvate uh, juridic, însă este important pentru Parlamentul European și pentru alte instituții să monitorizeze cum instituțiile naționale uh, vor funcționa din punct de vedere al termenelor și interpretarea noi legi. Și ultimul uh, punct în ceea ce privește reparația se referă la articolul 80 alineatul 2 din GDPR, și anume mecanismul pentru instituțiile neguvernamentale, așa cum este și organizația mea, de a apăra drepturile individuale. După cum știți, majoritatea statelor membre, cel puțin în acest moment, nu au hotărât să implementeze uh, integral acest articol și nu au creat proceduri care să permită ONG-urilor să reprezinte interesul social sau valorile privind uh, uh protecția datelor fără a reprezenta anumiți indivizi din multe țări aud același comentariu și anume că logica de a nu, de a nu aplica articolul 80 alineatul 2 a fost să evite abuzurile companiilor în acest uh, mecanism de a uh, intenta acțiuni împotriva unor companii. Însă, în realitate, la ceea ce mă aștept este rezultatul opus. Uh, votăm implementarea acestui uh, mecanism, vom vedea multe uh, cazuri în instanță împotriva uh, companiilor, unde este vorba de compensații, de despăgubiri. Deci, uh, în felul acesta uh, se vor putea uh, adresa în instanță împotriva unor companii pentru a obține despăgubiri. Deci în Polonia, din păcate, eh, este foarte clar că acest articol nu va fi pus în aplicare. Apoi va fi o mare eh, provocare cu e-privacy. După cum știți, eh, sunt întârzieri mari în acest proces, mai ales din pricina lobby lobby-ului masiv mobilizării împotriva acesteia. Uh, în momentul de față ar fi mai uh, inteligent să așteptăm un an cu GDPR și să vedem care sunt uh, rezultatele aplicării sale înainte de a ne um, îmbarca pe calea regulamentului e-privacy. Să vedem cum putem să uh, venim în, în întâmpinarea uh, preocupărilor uh, companiilor în legătură cu GDPR-ul. Asta ar fi sfatul meu. Să mai așteptăm puțin să vedem cum se va aplica GDPR-ul. Mulțumesc foarte mult și acum o să rog pe doamna Cristine Nion să ia cuvântul și să ne informeze în legătură cu adoptarea legii franceze privind GDPR. Aveți cuvântul. Monsieur le Président. Domnule președinte, domnilor și domnilor uh, deputați, dragi colegi uh, europeni, sunt onorată să intervin astăzi uh, în discuția pe un subiect atât de important. În câteva zile și după câțiva ani de negociere, Regulamentul General privind protecția datelor va, fi, va intra în vigoare în totalitate și va defini, odată pentru totdeauna, un standard comun în acest domeniu. Acest uh, text în verbură internațională fundează garanțiile libertățile, garanția libertăților în lumea digitală a secolului 21. Evoluțiile tehnologice uh, impun o supraveghere permanentă și uh, tot mai crescută a vieței personale. Trebuie să fim atenți la dezvoltarea întreprinderilor în uh, piața digitală. Nu mă voi uh, referi la textul pe care îl cunoașteți cu toții, uh, mă voi referi la modul în care a ales Franța să transpună acest text. Textul GDPR este unul hibrid care lasă peste 50 de marje de manevră naționale. Trebuie să evităm în aplicarea de către statele membre uh, Um, o dispersie normativă prea mare sau um, modul prin care uh, concurența poate fi distorsionată, um, împiedicând uh, autorităților competente să-și facă treaba în mod eficient. Textul votat ieri de Parlamentul francez folosește aceste marje de manevră la minim pentru a privilegia armonizarea europeană în măsură cât mai mare. Franța dorește să permită acțiunile Um, colective pentru um, daune. Până acum uh, se permiteau doar acțiunile colective pentru încetarea procesării. Însă acum actorii sunt uh, obligați uh, să fie responsabili și cei care sunt, uh, care cad victimă unei încărcări uh, a datorilor private pot fi despăgubiți. Uh, Franța este ța prima țară europeană care încă din 1978 are o instituție dedicată protecției datelor personale. CENIL este Comisia Națională pentru Informatică și Libertăți, um, care cooperează cu alte autorități de control european prevăzute prin lege. Uh, eficiența acțiunilor de control, de instrucție, de uh, investigație și de sancțiune în ceea ce privește tra- procesarea transfrontalieră a datelor personale este garantată prin uh, instituirea unei uh, organizații uh, de control um, care stabilește um, care este entitatea responsa principală responsabilă uh, pentru um, procesarea datelor care poate face controlul modul în care aceste date sunt utilizate. Deciziile sunt luate prin consens în termenul uh, impus de lege. Legea franceză prevede adaptarea cadrului național la aceste noi moduri de cooperare continentale între autoritățile naționale. Atunci când are loc uh, pe teritoriul francez o operațiune de control comună, membrii și agenții celorlalte autorități de control naționale pot fi uh, prezenți alături de membrii și agenții abilități ai CENIL, acționând ca autoritate de uh, control din țara de primire. Nu putem decât să subliniem importanța acestor noi forme de cooperare și miza foarte importantă de a, um, importanța um, constituirii unui front comun pentru a face um, față um, provocărilor um, la nivel uh, european. Controlul European al Datelor Personale va juca un rol de coordonare și de unificare a acestei, a acestor uh, legi europene. Două chestiuni uh, consider că reprezintă uh, puncte de divergență în ceea ce privește aplicarea lor la nivel național. În primul rând, regulamentul permite statelor membre să aplice marje de manevră naționale, fie, care, fie reședinților, rezidenților din țările lor, fie um, celor care procesează datele în um, celălalt stat. Alte state fac exact invers. Ce se va întâmpla atunci când un responsabil pentru procesarea datelor, um, care este stabilit într-o țară, care a ales opțiunea responsabililor de procesarea datelor va colecta date și le va procesa um, date referitoare la un rezident francez sau al unui rezident al unui stat care a optat pentru cealaltă um, variantă. De asemenea, um, statele naționale au um, o marjă um, în care pot stabili um, vârsta minorului uh, la care uh, este necesară, nu mai este necesar consimțământul uh, părinților, între 13 și 16 ani uh, ceea ce înseamnă că între statele membre diferențele pot fi importante și aplicarea de către autoritățile naționale respective poate să fie mai puțin armonizată. Aplicarea poate deveni și mai complicată în funcție de um, cum aleg țările să se concentreze fie pe um, protecția copilului, fie pe um, entitatea responsabilă cu procesarea datelor. Regulamentul general um, operează un fel de inversare a logicii controlului. Marii actori ai digitalului au uh, înțeles așa cum se vede din uh, faptul că există tot felul de revizuiri la nivel politic al modului în care sunt procesate datele personale. Dacă întreprinderile, întreprinderile consideră GDPR-ul o ocazie de dezvoltare, uh, cele mai uh, mici întreprinderi, IMM-urile și micro consideră că regulamentul este dificil de implementat. Legea franceză a modificat compoziția și atribuțiile CNIL pentru a adapta, ă, noi, la, a adapta noilor misiuni care îi ă, revin. Prerogativele de control are CNIL au fost ă, extinse și acum există posibilitatea adaptării și consolidării măsurilor de corecție atunci când există uh, probleme cu uh, respectarea obligațiilor uh, organismelor de procesare. Au fost de asemenea întreprinse mai multe campanii de sensibilizare pentru a ajuta companiile să își autoevalueze gradul de conformitate cu regulamentul. Și pentru a vedea care sunt organismele din sânul companiilor care sunt responsabile cu procesarea datelor sau subcontractorii aferenți. GDPR-ul reprezintă un uh, progres foarte important uh, pentru uh, asigurarea responsabilizării actorilor din domeniul digi, digi, din sfera digitală. Acest lucru este foarte important în contextul Cambridge Analytica și în contextul concurenților noștri americani și chinezi Uh, trebuie ca um, Europa să um, uh, redevină lider în protecția drepturilor um, omului, în special în acest sector al datelor personale. Thank you very much um, for... Mulțumesc foarte mult pentru contribuțiile celor care au intervin, intervenit în această dimineață. Mă bucur foarte mult că putem discuta atât de multe teme astăzi. Înainte de a le da cuvântul primilor deputați, um, aș vrea să vă încurajez să completați cartonașele albastre dacă doriți uh, să luați cuvântul și să le transmiteți secretariatului. Foarte mulți uh, deputați europeni și naționali uh, s-au înscris deja la cuvânt. Deputații naționali sunt bineveniți, desigur, să ia cuvântul. Îi, dau cuvântul mai întâi domnului Spolitis din uh, Letonia. Aveți cuvântul. Mulțumesc uh, foarte mult. Am două întrebări pentru doamna Elinec. Um, ați prezentat um, foarte clar uh, realizările statului austriac iar vreau să știu care este nota de plată uh, pe care a trebuit uh, să o plătiți pentru uh, a înființa acest sistem. Este um, un serviciu public. Cât a costat el? Aceasta este prima întrebare. A doua întrebare este pentru reprezentantul polonez. Um, în Letonia Există deja din anul 2000 o lege privind protecția datelor, regulamentul o va înlocui. Totuși, vorbind despre provocări, nu am menționat lucrurile evidente, Facebook, YouTube, Google. Personal, credeți că ar trebui să avem reguli antitrust, uh, indiferent de ce s-a întâmplat uh, cu Facebook-ul? Mulțumesc. Mulțumesc. Aș vrea să permit răspunsuri scurte, deci voi da cuvântul domnului Ieline. Mulțumesc. Procedura nu costă nimic uh, pentru cei care înaintează plângerea. Mulțumesc. Äh, Dacă am înțeles bine întrebarea, v-ați uh, referit poate la crearea celorlalte structuri cât a costat, am făcut asta la nivel intern, nu am primit consiliere externă, avem experiența noastră și am profitat de experiența angajaților și am făcut uh, numeroase pregătiri în ceea ce privește schimbările organizaționale și am aplicat toate aceste cunoștințe acumulate în modificarea structurilor, lucru care nu a provocat costuri suplimentare Republicii Austria. Mulțumesc. For the concrete question, uh, the other points can be taken up uh, in another round. Atât pentru această întrebare uh, concretă. Restul, la restul de întrebări se va răspunde după ce vom mai asculta câteva întrebări uh, din uh, sală. Domnul Tricek din Slovenia are cuvântul acum. Mulțumesc uh, foarte mult. În primul rând, am uh, o mică problemă cu ce discutăm noi astăzi, nu pentru că n-ar fi un subiect important, dar uh, pentru că de 25 de ani m-am ocupat de acest subiect fără să fiu însă de mult politician. Din câte știu eu, în Finlanda există o comisie um, care jărlează activitatea um, pe marginea evoluțiilor viitoare, o comisie a viitorului. Cred că ar trebui să existe uh, o astfel de uh, comisie în toate țările. Uh, credeți că ar fi fezabil? Întrebare pentru alți politicieni, pentru că eu nu am foarte multă experiență în acest domeniu. În ceea ce privește Facebook-ul și Google-ul, uh, sunt, acestea sunt corporații care nu își au sediul principal în Europa, cu toții cunoaștem acest lucru. În al treilea rând, uh, se spune foarte des că ar trebui să facem un Silicon Valley european. Eu cred că este utopic un astfel uh, de obiectiv. Ar trebui să ne creăm propriile algoritme, propriile browsere. Acest lucru în Franța s-a făcut, de exemplu. În Franța există un browser care protejează mult mai mult intimitatea utilizatorilor și, de asemenea, și drepturile omului sunt mai bine protejate. Dincolo de aceste două directive și pe baza lor, cred că ar trebui să începem să discutăm uh, acum, cu 20 de ani întârziere, uh, să discutăm modul în care vor fi transcrise în legislație algoritmele. Desigur, ele se vor aplica și roboticii, dar noi, politicienii, suntem primii care trebuie să înțelegem ce se întâmplă, ce ni se întâmplă, să înțelegem uh, cu ce se mănâncă inteligența artificială și algoritmele acestea. Acestea sunt chestiuni pe care trebuie să le discutăm și trebuie să fim conștienți și de faptul că societățile noastre îmbătrânesc. Asta înseamnă că trebuie să ne educăm mai bine cetățenii aceia care nu au uh, care nu sunt uh, foarte bine pregătiți în domeniul informatic, trebuie să fie uh, protejați. Mulțumesc! Mulțumesc pentru contribuții. Câte ceva despre Comisia Viitorului avem aici uh, o comisie pentru știință și tehnologie. Poate vă puteți concentra pe această activitate acestea. Doamna Eniu are cuvântul. Mulțumesc uh, că mi-ați dat uh, cuvântul. Simt că sunt vizată de această intervenție a colegului meu. Într-adevăr, aceste chestiuni fac uh, obiectul uh, discuțiilor în Parlamentul francez adesea. Chestiunea algoritmelor este tratată foarte des și noi am început să dezbatem și să introducem un mic articol pe această uh, temă în text, însă tot ce ține de arti- inteligența artificială um, Cedril Villani și Meda Ifil sunt colegii noștri care se concentrează chiar pe inteligența artificială. Și uh, vreau să vă spun că tocmai am făcut un referat pe acest uh, subiect. Sunt de acord cu dumneavoastră. Europa trebuie să privească acum uh, către viitor. Nu trebuie să copieze ce au făcut alții înaintea noastră. Trebuie să reflectăm împreună care vrem să fie locul nostru și poziția noastră în secolul 21 privind aceste chestiuni care ne privesc nu doar pe noi, dar și toate generațiile uh, ce ne vor succede. Uh, concurenții noștri nu au făcut-o, chiar dacă noi am, uh, avem un, o întârziere de 20 de ani, nici concurenții noștri nu au făcut. Deci, cred că acest lucru ne avantajează. Mulțumesc. Doamna Smielovici, mulțumesc și eu un răspuns foarte scurt la comentariile care s-au uh, făcut în legătură cu um, legile um, care devin caduce și uh, companiile americane. Tocmai aceasta este marea victorie a GDPR, că noi vom avea o lege care se va aplica și uh, companiilor din Silicon Valley. Nu știu dacă am înțeles eu bine întrebarea dumneavoastră, dar această lege se va aplica tuturor celor care vor procesa datele uh, Uh, personale, uh, nu doar în Europa. În ceea ce privește faptul că ar fi trebuit să acționăm acum 20 de ani, uh, noi chiar am făcut-o, dar principiile din GDPR nu sunt noi aceste principii se aplică diferit realităților momentului, însă principiile în sine nu îmbătrânesc la fel de repede. Principiile sunt mai mult sau mai puțin aceleași, ceea ce arată că ele pot uh, rămâne în picioare în fața evoluțiilor tehnologice și aceasta este calea, nu să creăm legi care devin imediat uh, desuete, ci uh, și să fim prea specifici în privința tehnologiei, ci să creăm principii solide. Uh, și acum le avem în sfârșit. În ceea ce privește serviciile, faptul că ați dori ca Europa să se dezvolte în concurență cu Statele Unite, din uh, păcate noi nu uh, avem uh, mandat, noi putem obliga pe oameni să aleagă serviciile europene. Dacă serviciile bazate în Statele Unite sunt atrăgătoare pentru cetățeni și ei le aleg, atunci ei trebuie să o poată face Uh, nu cred că uh, trebuie să venim noi cu alternative impuse cetățenilor, ci să reglementăm în mod adecvat. Mulțumesc! Domnul Lopez Aguilar are acum cuvântul la grupul S și D din Parlamentul uh, European. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt printre cei dispuși să laude um, această uh, reuniune uh, privind pachetul uh, prin protecția datelor ce va intra în vigoare pe 25 mai. De fapt, regulamentul chiar a intrat deja în vigoare din 6 mai. E vorba de un pachet care are două elemente componente. reprezintă un pas înainte semnificativ. Trecem de la o abordare pasiv-reactivă la o abordare proactivă a protecției datelor. Avem acum uh, un regim nou de răspundere activă, nu doar pentru sectorul public, ci și pentru cel privat. Uh, această dimensiune orizontală este esențială. Am două întrebări pentru reprezentanții uh, Parlamentelor Naționale. Prima legată de uh, potențarea autorităților de protecție datelor. Să începem cu începutul. În primul rând, trebuie să facem tranziția uh, grupului de lucru privind articolul 29 la uh, Comitetul pentru Protecția Datelor, însă Comitetul trebuie nu doar să fie pregătit pentru această tranziție, ci și legislațiile naționale uh, Uh, de resort trebuie să fie adaptate. Fac apel la statele membre și vreau să le atrag atenția asupra măsurilor care s-au uh, luat pentru a ne asigura că, uh, având în vedere termenul de 25 mai, um, se vor duce la bun sfârșit toate sarcinile necesare uh, pentru că autoritățile naționale să um, poată acționa în consecință. Și încă o întrebare legată de activitatea în derulare la Parlamentul Național în ceea ce privește regulamentul e-privacy. La Consiliu, statele membre blochează acest regulament și nu este singurul uh, caz în care uh, o lege importantă, un regulament important este blocat în Consiliul de Statele Membre. Eu vreau să atrag atenția reprezentanților Parlamentelor Naționale prezenți aici asupra acestei situații, pentru că mm, ei trebuie să se asigure că își fac mm, partea pentru ca legile europene să poată intra în vigoare. Trebuie să existe protecție uh, și pe internet uh, a datelor personale în contextul uh, pieței unice digitale. Mulțumesc. Dau acum cuvântul domnului Pudloschi din Polonia. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc că ați adus în discuție acest subiect al protecției datelor. Sunt de acord cu Catarzina, Catarzina Similievici. Am și eu um, câteva observații. În opinia mea, acum uh, punem în aplicare unul dintre cele mai importante regulamente din domeniul protecției datelor. Nu știu uh, care este situația în uh, țările dumneavoastră, dar în țara mea întârziem mult cu uh, înțelegerea companiilor. Așa cum a spus și uh, colegul meu sloven, domnul Trelece, chetați mă dacă nu vă pronunț corect numele, uh, nici eu nu sunt politician de mult. Uh, trebuie să vă spun că din perspectiva de antreprenor și angajat și patron, um, că Deși uh, companiile mari pot să țină pasul, uh, companiile mici uh, înțeleg mai târziu și implementează mai târziu astfel de regulamente. Ei trebuie să înțeleagă cum să evite consecințele unui litigiu. Și vreau să înțeleg care este problema. Sunt suntem noi de, vină, de vină pentru că nu ne facem bine sarcina de a-i proteja mai bine pe cetățeni, de a înțelege mai bine datele uh, și de a asigura protecția datelor de către companii. Noi am stabilit sancțiuni uriașe asupra companiilor și cerem uh, schimbarea, o impunem. Eu cred că nu așa uh, putem uh, face să se petreacă schimbarea. Cred că ar fi mai bine să le arătăm companiilor cum uh, dorim să se petreacă implementarea. Regulamentul trebuie să fie complet activ și în vigoare în 2 um, ani. Dacă vrem ca oamenii să îl înțeleagă, trebuie să permitem un an și jumătate în care să um, le arătăm companiilor cum să pună în aplicare regulamentul să le explicăm țărilor cum să îl implementez la nivel național. Cred că așa e bine să acționăm. Suntem uh, cu mult în urmă, nu doar la mine în țară, ci uh, și alte părți în Europa. Sunt în urmă uh, nu uh, cu implementarea la nivel juridic, care este ușor de făcut uh, la nivel componentelor, ci în implementarea concretă, cum, uh, cu crearea mm, proceselor necesare în cadrul companiilor pentru uh, ca ele să asigure protecția datelor. Mulțumesc foarte mult pentru această contribuție. Cred că e una demnă de salutat pentru că cu toții ne confruntăm cu problema unei mai bune înțelegere a ce se întâmplă și vă mulțumesc pentru aportul dumneavoastră. Urmează domnul Kosovoli din Grecia. Vă rog. Intervenție din sală fără microfon. Trebuie să porniți microfonul. Pe cealaltă parte puteți să-l porniți. În regulă, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc mult. Aș dori să felicit organizatorii pentru organizarea acestei dezbateri în vederea aplicării regulamentului în Uniunea Europeană. Am constatat că schimbările tehnologice se produc rapid, lucru care presupune că trebuie să modificăm cadrul juridic în vigoare din 1995. Atunci, în 1995, internetul nici nu exista. Abia începuse. După care, și am constatat că tehnologia înaintează tot mai repede. Asta înseamnă că și noi trebuie să ne mișcăm repede. Acum, în ceea ce privește țara mea, Grecia, legea care va aplica directiva 200 16, 608 din 2016 include și măsurile de punere în aplicare și va fi supusă votului în uh, Parlament în următoarele zile. Credem că această legislație va facilita aplicarea regulamentului. Autoritatea pentru protecția datelor din Grecia are deja un volum de muncă destul de semnificativ. Asta înseamnă că va trebui să beneficieze de ajutor, atât în ceea ce privește personalul, cât și resursele, bugetul, pentru a putea face față. În plus, tribunalele vor trebui uh, să fie informate. Știm că instanțele sunt independente, însă va fi necesar să organizăm seminarii pregătitare și pentru judecători. Mulțumesc! Mulțumesc pentru contribuția dumneavoastră. Excelent! Văd că mai există alți colegi care doresc să ia cuvântul. Vă rog, folosiți aceste cartonașe albastre care vă comunică intenția de a lua cuvântul. Urmează domnul Diaz de Mera din Partidul Popular European. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, doresc să-i uh, salut călduros pe toți colegii din Parlamentele Naționale și mai ales pe colegii mei eh, din Parlamentul Spaniol și pe experții juridici care îi însoțesc. Nu e neapărat să facem, eh, să punem întrebări, purtăm un schimb, eh, facem un schimb de idei acum, purtăm un dialog, așa că eu am să fac mai degrabă o comunicare cu caracter informativ și o, o întrebare pentru tine, Ian. Comunicarea e următoare. Vă rog să țineți cont de faptul că în timpul discuției directivei și regulamentului, Parlamentul European în cadrul procedurii legislative ordinare, a respectat o subordonare absolută uh, la directivă și la regulament. Am să mă refer uh, clar la domeniul uh, de care sunt eu competent și care se referă la procesarea datelor în domeniul penal și polițienesc. Așa cum știe um, și domnul președinte, frontierele inteligente Frontex, ETIAS, intrări, ieșiri, Europol, Eurojust, eh, procurorul european eh, și așa mai departe. Într-atât încât dacă în procesul eh, de prelucrare a inițiativelor noastre legislative pe viitor ar putea să apară o încălcare a regulamentului și a directivei, atunci putem solicita modificări legislative punctuale pentru ca acele inițiative legislative să se adapteze perfect la directivă și regulament. Prima observație. A doua. Ian, mă gândesc că există un temei justificat, însă mă surprinde că cele patru grupuri de discuții pe care le-ai organizat, în acestea nu apare Butarelli, răspunzătorul european pentru protecția datelor. Mă gândesc că există un motiv, însă mi-ar fi plăcut să-l avem și pe dumnealui alături de noi în această dimineață. Mulțumesc! Mulțumesc! Da. Răspuns, responsabilul uh, european pentru protecția datelor nu este uh, astăzi în discuție, dar putem, pot să-l invit să discutăm despre implementare. Urmează domnul Fure din Belgia. Aveți cuvântul. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Am o întrebare care deja a fost... Trebuie să schimbați microfonul, să vorbiți la celălalt. Da, îmi cer scuze. Deci aș fi dorit să revin la un aspect care a fost abordat deja de doamna deputat referitor la protecția minorilor și să văd care este și să vă comunic părerea unui ONG care protejează cetățenii în acest sens. Știm că statele membre beneficiază de o marjă de manevră în ceea ce privește formarea și însoțirea aplicării acestor drepturi, căile de atac juridic. Care este punctul de vedere al unui ONG care reprezintă cetățenii, aș vrea să știu eu. Mulțumesc! Doriți să răspundeți? Mulțumesc pentru această întrebare. În ceea ce privește protecția minorilor, spune doamna Similevici, nu dau atât de multă importanță pragului de vârstă, care a fost atât de intens discutat dacă ar, fi, ar trebui să fie 13 ani sau nu. Cred că, în practică, nu va împiedica tinerii la o vârstă tot mai fragedă să intre pe internet cu cât avem așadar un mecanism mai bun pentru transparență, pentru controlul utilizatorilor, dar și pentru educarea utilizatorilor, există o serie de mecanisme deja prevăzute în regulamentul GDPR, o parte trebuie creată în afara regulamentului, cu atât mai multe șanse avem să controlăm mai bine situația când vine vorba de minori. Nu cred că îi putem proteja mai bine creând niște mecanisme specifice, pentru că e atât de greu să impunem obligația de a verifica vârsta. Însă cu cât avem uh, reguli mai bune, cu atât uh, vor fi și mai bune rezultatele pentru minori. Mulțumesc! Doamna Ion dorea să ia cuvântul? Mulțumesc! Am uh, dezbătut intens acest subiect și în cadrul Parlamentului francez. Eu am propus uh, vârsta de 13 ani, pornind de la principiul că, într-adevăr, educația e cea care trebuie să reprezinte baza. Am ajuns în cele din urmă la vârsta de 15 ani, dar am insistat, uh, în primul rând, asupra unei uh, pregătiri temeinice și trebuie ca de la o vârstă cât mai fragedă să se facă o pregătire în școli și să se informeze tinerii referitor la riscurile pe care le presupune uh, intrarea pe internet și folosirea uh, diferitelor, internet, uh, diferitelor pagini pe internet și am încercat să implicăm uh, tot mai mult, cât mai multe entități și servicii uh, naționale vizate. Și acum uh, mă refer, comunic un pic cu colega mea care spune că pragul de vârstă nu are o importanță, totuși e important din punct de vedere juridic, trebuie să existe totuși o consecință pentru întreprinderi în uh, ceea ce privește structurarea proceselor lor. Mulțumesc. Urmează domnul Ralu din Spania. Mulțumesc, domnule președinte. Continui cu subiectul în discuție, vârsta minorilor, deși acum într-un cadru mai amplu. O întrebare care pe mine mă îngrijorează în într-un context de orală revoluție în favoarea protecției datelor în aceste ultime luni. Și anume, că putem constata o, o anumită distanță între norme și realitate. Regulamentul are la bază o filozofie a îmbinării um, unei strategii reactive și unei strategii proactive. Această strategie proactivă este principala provocare pe care și-a asumat-o, și-a asumat-o regulamentul și ne-am pus toate speranțele în aceasta. Acum însă să apară tot mai multe semne care arată că, cu siguranță, această strategie proactivă e mai puțin eficace decât strategia reactivă. Reprezentanta franceză a afirmat deja că regulamentul nu a întâmpinat uh, o dezarmonizare destul de considerabilă la nivel național, lucru care acum reiese tot mai mult în evidență. Și când vine vorba de pragul de vârstă pentru minori, este cât se poate de clar. Acoperim uh, toate grupurile de vârstă între 13 și 16 ani. Țări, există țări care au ales 13 ani, altele 16, Franța 15. Va fi o problemă considerabilă când va veni vorba de asigurarea eficacității aplicării acestor dispoziții. De altfel, în ultimele zile am asistat la un exemplu, cred că destul de elocvent, și anume cu WhatsApp. Această aplicație trimite mesaje utilizatorilor în care le cere să își dea încă o dată consimțământul pentru utilizarea serviciului. afirmând utilizatorii că au o vârstă peste 16 ani. Firește, WhatsApp a decis să mizeze pe pragul superior de vârstă și în acest fel crede că depășește în mod formal această problemă. E clar că toți utilizatorii cu vârste sub 16 ani de 15, 14, 10, 9 ani uh, au apăsat pur și simplu pe da cum că toți au acea vârstă. Iar autoritățile pentru protecția datelor au obligația de a asigura respectarea dispozițiilor atunci când stabilesc că întreprinderile trebuie să ia măsuri rezonabile pentru a verifica vârsta utilizatorilor atunci când se dă acest consimțământ. Este o provocare considerabilă pentru și mai ales având în vedere că se încearcă să se evite generarea unei neîncrederi în rândul utilizatorilor față de acest regulament care urmează să intre în vigoare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Vă rog! Mulțumesc pentru acest comentariu în ceea ce privește consimțământul mai ales. Este important ca toți să vedem cum uh, companiile mari uh, își actualizează politicile uh, de privacy uh, în vederea aplicării GDPR. Dar pur și simplu bifez căsuța, sunt, uh, am 16 ani, asta nu înseamnă nimic. de am făcut uh, comentariul pe care l-am făcut. Sigur, nu avem mecanisme eficiente de a proteja minorii să uh, intre online trebuie să avem alte garanții uh, altele decât interzicerea executării uh, contractelor, pentru că interdicția nu funcționează în practică. Apoi, ceea ce vreau să spun în ceea ce vește aceste pop-up-uri din partea companiilor, multele oferă cetățenilor uh, alternative. Uh, sunteți de acord acum sau mai târziu? Deci nu este vorba de uh, sunteți de acord sau nu sunteți de acord, uh, ceea ce este o presiune asupra consumatorilor. Este ceva care, după părerea mea, este o problemă nu știu dacă putem să o atacăm juridic, dar măcar politic trebuie să luăm act de faptul că acest lucru chiar se întâmplă. Mulțumesc foarte mult. Mai am patru, doamna Sipel, doamna Comez, domnul Stevens și doamna Inveld. Și o să îi rog să vorbească, dar dacă cineva mai dorește să, vor, să ia cuvântul, vă rog să uh, Uh, semnalați acest lucru cu cartonașul albastru secretariatului. Doamna Sipăl de la Socialiști și Democrați. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să ne uităm puțin în urmă, pentru că am hotărât acest regulament în 2016. Au fost uh, doi ani de pregătiri pentru guverne, autorități, întreprinderi, ONG-uri și unor am impresia că numai în ultimele săptămâni Uh, grupurile interesate au început să se pregătească, pentru că alminter nu pot să-mi explic de ce în ultimele patru săptămâni biroul meu primește uh, întrebări foarte concrete pe care nu le-am auzit înainte. O întrebare pentru mine ar fi, am avut doi ani de pregătire și unul dintre obiective a fost armonizarea standardelor, pentru că protecția datelor a existat și înainte de acest regulament. Uh, Însă, în felul acesta, vom avea un standard, o normă în întreaga Europa, care va ușura viața, în special a IMM-urilor și uh, a cetățenilor. Care este experiența dumneavoastră, de pildă, în grupul de lucru privind pregătirea în cadrul statelor membre de a se adapta la unele dispoziții care sunt noi? O altă întrebare este, uh, se referă la autoritățile de reglementare, pentru că am un comunicat de presă, potrivit căruia din 24 de autorități care au răspuns, numai 17 consideră că sunt uh, în măsură, au capacitatea și au tot ce le trebuie să pună în aplicare GDPR-ul. Deci, sunt uh, aceste autorități pregătite astfel încât să controleze și să ajute uh, întreprinderile și cetățenii să se conformeze regulilor? Și o altă întrebare. Ce se întâmplă cu imaginile, cu fotografiile? Este o chestiune care tot revine în discuție. Dacă facem o poză cu oameni uh, pe un, stalo- pe un stadion, uh, de fotbal uh, în piață, pot să folosesc această fotografie sau am nevoie de consimțământul fiecărei persoane uh, reprezentată sau care apare în acea uh, fotografie. Poate că doamna Elinec poate să ne spună mai mult. Este o chestiune încă deschisă? Mulțumesc foarte mult. O să o invit pe doamna Elinec să răspundă. Mulțumesc. Mulțumesc pentru această întrebare, mai ales uh, uh, o întrebare referitoare la pregătiri. Nu numai biroul dumneavoastră a fost bombardat de întrebări, ci și al nostru. Și asta în ultimii doi ani. Totuși, în ultimile săptămâni și luni, lucrurile uh, s-au intensificat. Este uimitor. Uneori avem impresia că protecția datelor a venit de undeva picat în cer. Uh, dar nu așa stau lucrurile, pentru că am avut o lege uh, privind protecția datelor de 40 de ani uh, încoace în Austria. GDPR-ul însă vine cu norme, cu standarde comune care trebuie să se aplice în Europa și care trebuie apoi uh, uh, adaptate în fiecare stat membru pentru a nu se ajunge la căutarea forumului uh, cel mai favorabil sunt lucruri care ar fi trebuit clarificate de multă vreme și companiile ar fi trebuit să fie informate cu mult timp în urmă. Și asta se leagă de întrebarea legată de obligațiile suplimentare. Regulamentul a fost în vigoare de 2 ani. În principiu a existat o fază pregătitoare, o perioadă de grație de 2 ani. Asta nu e nimic nou. Și pe 25 și 25 mai nu este o dată care a fost uh, confidențială. Absolut deloc. Au fost uh, comentarii care au fost făcute din uh, multe domenii pe aceste chestiuni și care au fost clarificate juridic și totuși atunci când analizăm dispozițiile și legile diferite, trebuie să se adapteze pentru ca ele să fie aplicate în mod corect. Întrebarea 24, din care numai 17 consideră că sunt corect echipate. Nixon. E vorba de cazuri transfrontaliere cu care ne vom confrunta în următoarele luni, ani, nu știm și această nesiguranță face ca firește să fie posibil ca multe autorități să spună că dispun de resurse insuficiente. Și pot să înțeleg asta foarte bine. Nici eu nu dispun de un glob de cristal. Nu pot să prezic uh, și să anticipez că autoritatea germană a datelor este pregătită suficient. În multe alte state, cu siguranță va apărea această problemă nu mă bucur, dar trebuie să o iau la cunoștință și vom face cu siguranță tot efortul uh, posibil pentru a îndeplini provocările pe care ni le va aduce Regulamentul General pentru Protecția Datelor. Conform articolului 52 alineatul 4, Comisia poate discuta cu statele membre atunci când dotările sunt insuficiente și nu putem uh, să ne ridicăm la înălțimea sarcinilor noastre. Cred că am oferit acum o perspectivă de ansamblu. Cred de asemenea, în Austria, de pildă, dispar anumite sarcini, după care apar altele. Cred că e necesară și o schimbare de abordare. Avem uh, un departament uh, special uh, în acest sens, nu știu cât de, însă, cât, ce povară va avea de asumat acest departament după 25 mai, dar suntem pregătiți și avem oricum obligația de a ne îmbunătăți. Și cred că aici le revine și parlamentelor naționale să le ceară guvernelor sprijin în acest sens și autoritățile naționale pentru protecția datelor trebuie să ceară acest lucru. Este, de altfel, un, um, unul din, una din uh, obligațiile noastre. Doamna Ianu? Il y a plusieurs uh, da, sunt mai multe uh, componente ale întrebării noastre. În ceea ce privește autoritatea națională, așa cum am spus, uh, CNIL uh, există din 1978, uh, deci este o autoritate care are uh, mijloacele necesare, care au evoluat, are mijloace tehnice, juridice, specialiști. deci, uh, sigur, uh, citind acest uh, nou uh, text, uh, Uh, spectrul, uh, plaja misiunii CNIL-ului se uh, extinde, desigur. Toată lumea în Parlamentul nostru este conștientă de acest lucru, însă trebuie să vedem lucrurile care se reflectă și în componenta bugetară, nu numai în legislație. Autoritatea noastră se va consolida în anii ce urmează Uh, ea s-a pregătit deja de 2 ani, uh, publicând uh, ghiduri, filme video, organizând o serie de conferințe, încercând de asemenea să păstreze legătura cu societatea civilă, cu sindicatele, cu asociațiile profesionale. Noi, în calitate de parlamentari, încercăm să promovăm acest uh, text uh, în rândul uh, întreprinderilor. Sigur, gradul de pregătire diferă în funcție de mărimea acestor întreprinderi. Sigur, IMM-urile sunt cele mai îngrijorate, însă autoritatea noastră are un rol de acompaniere, de însoțire și vom continua să facem uh, acest lucru. Nu suntem uh, rigizi, uh, așa încât în lunile ce urmează vom oferi astfel de servicii ranforsate. Mulțumesc! O remarcă poate la această dezbatere privind uh, fotografiile. Atunci când e vorba de libertatea de exprimare, există articolul 85, există necesitatea ca statele membre să-și facă treaba. Da, în Franța avem uh, și texte legislative privind uh, dreptul la imagine, deci toate aspectele trebuie să soliciți o autorizație pentru uh, copii. Uh, acest drept trebuie în mod normal să fie exercitat. Este un uh, text care diferă de GDPR și care exista anterior. Mulțumesc foarte mult! doi uh, membri ai Parlamentelor Naționale, apoi vom uh, continua cu restul europarlamentarilor. Doamna Esken din Germania. Ja, guten Morgen und vielen Bună dimineața și vă mulțumesc pentru posibilitatea de a discuta despre regulamentul uh, privind protecția datelor și consecințele asupra cadrului legislativ național. Suntem cu toții interesați să vedem cum se vor uh, concretiza toate aceste dispoziții în practică. O veste interesantă din Germania este că s-a adoptat uh, o instanță a permis uh, furnizarea unor dovezi care uh, unei vin de la o cameră care totuși au fost obținute printr-o încălcare, printr-o infracțiune. E interesant uh, să vedem ce ramificații juridice vor apărea în urma aplicării acestei, uh, în acestui nou regulament. Într-adevăr, în Germania, ca și în multe alte state membre, există neliniști după ce am avut doi ani la dispoziție pentru a pune în aplicare regulamentul. Există neliniști în ceea ce privește cât de repede vor aplica autoritățile de protecție a datelor sancțiuni Firește, um, se așteaptă de asemenea um, că cabinetele de avocatură vor emite valuri de um, sancțiuni și multe întreprinderi, mai ales mici asociații, vor fi vizate. Mulțumesc foarte mult, domnul Martin Toledano din Spania. Muchas gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Evident, reglementăm uh, un domeniu dinamic, viu, care evoluează. Uh, e vorba despre uh, o lege pe care o avem toate statele membre um, în privința protecției datelor, dar care nu era um, omogenă în toate statele membre. E vorba de un prim impuls major care nu va fi singurul, va trebui să continuăm să evoluăm și să ne adaptăm. Eu aș vrea să fiu uh, purtător de cuvânt uh, al Congresului Deputaților. Domnul Diaz de Mera a spus uh, câteva lucruri în sensul intervențiilor mele. Avem regulamentul 680 și 681 referitoare la protecția datelor, la cercetările făcute de agențiile europene um, de polițienești și judiciare. Există anumite cerințe de protecție a datelor care sunt impuse întreprinderilor private care uh, trebuie să presteze servicii, dar trebuie să și înregistreze beneficii economice și trebuie să facem diferența foarte clară între interesul public uh, al agențiilor sau a statelor care trebuie să gestioneze uh, Uh, cu mare atenție datele personale, făcând acest lucru în același timp cu o anumită supraveghere judecătorească pentru a uh, evita comiterea delictelor și pentru a-i uh, proteja pe utilizatori. În ceea ce privește minorii, la care s-au referit mai multe persoane astăzi, ex- într-adevăr există um, legături și cu dreptul statelor membre care mm, previne sau interzice uh, contactarea directă a minorilor. Minorii trebuie să fie mm, protejați în mod special. Deci, pentru că fără legislație națională, toate aceste regulamente care intră în vigoare ar fi uh, nu și venite. Mulțumesc foarte mult, doamna Gomez, din partea Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European. În primul rând, vreau să reacționez la cele spuse de uh, colegul din Letonia, care a întrebat mai devreme dacă nu ar trebui să avem în vedere și o legislație antitrust pentru uh, a uh, contracara abuzul pozițiilor uh, dominante, uh, a unor platforme, cum ar fi uh, Facebook sau Google. Sigur, avem nevoie de asta și chiar de mai mult. Avem nevoie de fiscalizare. Aceasta este o chestiune extraordinară, nu numai pentru a contracara abuzul de poziție dominantă, ci pentru uh, a uh, proteja IMM-urile. Cred că este foarte important ca noi, legiuitorii, să ne asumăm responsabilitățile în această privință. Parlamentul uh, European are recomandări uh, concrete, uh, interacționează cu Comisia privind fiscalizarea domeniului digital. Sigur, putem să facem ceea ce putem să dublăm ceea ce presupune GDPR-ul. Noi, în ceea ce privește lumea digitală în care trăim, Uh, sigur, uh, aceste aspecte sunt importante, însă lucrurile merg dincolo de impactul uh, digital. Întrebarea mea pentru vorbitor, inclusiv pentru tine, Ian Albrecht, știind că GDPR-ul se aplică în mod universal Știm că această capacitate de a afla ce se întâmplă cu datele cetățenilor noștri care sunt uh, prelucrate de diferite platforme din întreaga lume, nu numai în lumea orientată spre piață, așa cum o numim noi, uh, unde putem să avem uh, un scandal cum ar fi cel cu Cambridge Analytics. Însă, potrivit uh, legislației uh, uh, companii cum ar fi Huawei și Alibaba. Ce se va întâmpla cu asta? În, după părerea mea, Parlamentul Național, Parlamentele Naționale nu pot să uite acest lucru. Multe dintre guvernele noastre au contracte cu aceste companii și dispun, pun la dispoziție Uh, date ale cetățenilor europeni. Deci, V-ați gândit la acest aspect și cum putem să acționăm în această privință? Apoi sunt de acord cu cei care au spus că uh, aceasta presupune o informare uh, foarte susținută a judecătorilor și procurorilor, pentru că asta este lumea în care trăim și uh, cu GDPR-ul uh, vor exista foarte multe cazuri în instanță. Uh, însă statele noastre vor fi responsabile. Să ne imaginăm dacă un uh, scandal ca cel care are uh, loc uh, în India cu programul Harar și anume identificarea Uh, programul de identificare, un program național. Dacă statele abuzează uh, datele cetățenilor pentru a le folosi în diferite scopuri, atunci când statul va fi uh, responsabil pentru datele cetățenilor noștri, dacă acestea vor fi folosite într-un mod abuziv, uh, atunci DDPR-ul uh, are niște dispoziții generale care trebuie să fie uh, folosite de către instanțe în momentul în care o speță de asemenea natură va, fi, va veni în fața instanței respective. Mulțumesc! Uh, o să finalizăm lista intervenienților din partea parlamentelor. Uh, doamna Stevens, din partea Parlamentului European, aveți cuvântul. Mulțumesc. Uh, bună ziua, domnule președinte, dragi colegi. Au fost ridicate în discuție o serie de aspecte, însă aș dori să mă întorc la faptul că în momentul de față avem un regulament GDPR-ul la nivel european. Însă cum putem să garantăm că acest uh, regulament va fi interpretat uh, în mod uniform. Avem 28 de state membre în prezent, în viitor 27 și toate au propriile autorități de protecție a datelor. Avem state membre uh, mari și mici, deci resursele nu sunt similare. Este important ca interpretarea regulamentului să fie uniformă. Apoi uh, mă întreb și în legătură cu Autoritatea de Supervizare Europeană va interveni dacă uh, se uh, interpretează greșit textul, va exista un sistem de cooperare, un schimb de bune practici atunci când este vorba de chestiuni legate de interpretarea textului juridic? Comisia Europeană va avea oare un rol de jucat în această privință pentru a da un imbold și pentru a se asigura că implementarea, aplicarea regulamentului este uniformă. Apoi, micile companii au fost deja menționate în acest context. Uh, Există organizații non-profit care uh, depind de grupuri de voluntari. Cum pot acestea să își uh, ducă la îndeplinire obligațiile? Pentru că de multe ori uh, Uh, nu beneficiază de consultanță juridică. Deci, care este sprijinul de care vor beneficia aceste mici organizații? Cred că este important să ne gândim la acest lucru. Apoi v-ați uh, referit la educație, la formarea uh, persoanelor din întreprindere, să cred că am urteat un grup important, vârstnicii și părinții părinții au responsabilitatea pentru copiilor și trebuie să vegheze ca acești copii uh, să primească uh, sprijinul uh, adecvat, să înțeleagă întrebările care le sunt adresate. Puteți să-mi răspundeți și la acest lucru. Apoi, marile companii, gen Facebook, care pot să folosească uh, mijloace de a eluda uh, uh, regulamentul pot deja să eludeze textul uh, GDPR uh, deja, pentru că există o linie de demarcație foarte flu aici. Deci aș vrea să știu ce intenționați să faceți cu asta. Mm, Mulțumesc foarte mult. Mai avem uh, un deputat dintr-un Parlament Național, doamna Binde din Spania. Mulțumesc, uh, domnule președinte, că m-ați inclus chiar acum uh, pe ultima 100 de metri în lista participanților la discuție. Regulamentul care intră în vigoare în 10 zile reprezintă o schimbare esențială care afectează modelul uh, drepturilor fundamentale, care afectează pe operatori și modul în care se face supravegherea de către autoritățile de control. În Spania, la momentul de față, acest uh, proiect este uh, în procesare la Parlamentul Național, la Congresul Deputaților, mai precis. Este, s-au prezentat rapoartele, au fost uh, prezentate 350 de amendamente și va trebui să așteptăm și să vedem cum se descurcă raportorul cu, acest, cu prezentarea acestui raport în fața Comisiei. Așa cum a spus și domnul eu trebuie să adaptăm la realitate normativul și uh, aș vrea să vă întreb dacă aveți vreo recomandare uh, să ne faceți aceste țări care au deja legi în acest domeniu. Noi, vom, noi putem uh, încerca să incorporăm în textul la care lucrăm recomandările dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Indvelder, acum cuvântul de la grupul ALDE din Parlamentul European. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că avem astăzi această reuniune, pentru că mi-aduc aminte numeroasele întâlniri pe care le-am avut pentru a reuși să obținem acest regulament. Am lucrat uh, la el uh, din 2012 până acum, chiar înainte să se depună propunerea, uh, noi lucram la acest regulament. Acum uh, GDPR-ul se bucură um, și de foarte multă atenție din partea publicului, mulțumită Cambridge Analytica, care ne-a făcut o campanie pe cinste. Am uh, ascultat multe um, întrebări și am primit multe comentarii din partea celor care vreau să știe dacă obligațiile cu urmare la GDPR vor fi foarte complicate, dacă oamenii vor avea uh, foarte multe cerințe de îndeplinit. Dar vreau să spun că această, acest, uh, această directivă construiește pe bazele unei directive care a fost în vigoare din 95. Cu, deci nu e nimic nou. Cu toate acestea, um, oamenii știu atât de puține despre uh, acest lucru și implementarea se face atât de slab, încât oamenii nici măcar nu știau că datele lor sunt procesate prin uh, legislație europene. Deci ce? Uh, și oamenii ne întreabă acum, uh, dar ce ați făcut în ultimii 20 de ani? Cum uh, de n-am avut protecția datelor? Și iată că nu e bine, pentru că, în mod evident, dacă oamenii nu știu că există deja legi în domeniul protecției datelor, înseamnă că nici noi nu ne-am făcut treaba bine. Deci trebuie să tragem un învățământ din acest lucru. Uh, sunt foarte multe uh, neînțelegeri și foarte mulți oameni au uh, impresia că trebuie să implementeze măsuri foarte complicate și că trebuie să întâlnească niște standarde foarte înalte. Dar nu toată lumea trebuie să facă acest lucru. Dacă ai o brutărie la colțul străzii, probabil că nu va trebui să uh, respecte aceleași standarde ca Facebook. Deci cred că trebuie să transmit, le transmitem oamenilor și mesajul că se pot relaxa, că nu e chiar atât de rău. În această după-amiază știu că se va discuta un subiect, din păcate eu nu voi putea fi prezentă. E vorba despre uh, implementarea directivei. Subliniez, a fost vorba despre un pachet. Sunt foarte îngrijorată să văd că uh, implementarea directivei uh, este aproape la nivelul zero statele membre par să nu se grăbească deloc cu punerea în aplicare. De ce e așa? Eu vreau să fac apel la colegii din Parlamentele Naționale să facă din aceasta o prioritate principală a Parlamentelor Naționale. Pentru că deja a trecut termenul uh, la, până la care trebuia să fie pusă în aplicare directiva, termenul de intrare în vigoare. Trebuie să ne asigurăm că statele uh, membre implementează directiva cât se poate de curând și dacă nu, să declanșăm proceduri de încălcare. Mulțumesc foarte mult. Mai avem un vorbitor din Parlamentul Național, domnul Micolacic din Polonia. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnilor și domnilor, toate observațiile pe care le-ați făcut legate de minori sunt uh, extrem de importante. La nivel practic sunt foarte multe probleme cu, legate de acest aspect. Regret că nivelul uh, de um, cunoaștere, de conștientizare referitoare la GDPR este foarte scăzut. În Senatul polonez am creat un uh, grup care se ocupă de îmbunătățirea siguranței securității copiilor pe internet în lumea virtuală. Aceasta este deja una dintre primele noastre priorități. Ne concentrăm în special pe transparența datelor și modul în care datele se procesează. Aceste informații trebuie să fie ușor de înțeles, în special atunci când ele sunt uh, adresate minorilor și copiilor. Uh, S-a menționat mai, de mai multe ori că și părinții trebuie să aibă cunoștințele și experiența necesare pentru uh, a-și putea educa în mod adecvat copiii cu privire la procesarea datelor și la toate chestiunile implicite. Noi dorim uh, să transmitem uh, Ministrului Educației o adresă în contextul uh, viitoarei implementări a GDPR și uh, vrem uh, să se organizeze campanii de sensibilizare în școli. Vrem să introducem chiar uh, și în programă um, cursuri legate de aceste aspecte, pentru a copiii să știe ce se întâmplă cu datele lor pe internet. Avem nevoie de educație. Trebuie ca minorii și copiii să primească educație în legătură cu datele lor personale. Dar nu numai ei, ci și profesorii trebuie să fie instruiți în acest sens. Este extrem de important uh, ca aceste informații să ajungă la cei mai tineri membri ai societății. Astfel îi putem uh, învăța să-și protejeze datele personale. Dar uh, trebuie să luăm măsuri pe toate planurile pentru a ne asigura acest lucru. Doamna Holmeier de la PPR cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, poate o trăsătură tipică în germană citim o serie de lucruri pe care le-a emis Comisia Europeană, iar la sfârșitul lunii ianuarie Comisia Europeană a emis o comunicare referitoare la o pro- protecție mai bună, orientări ale Comisiei pentru punerea în aplicare a dispozițiilor GDPR începând cu 25 mai. Dacă dumneavoastră ați citit ca și mine documentul, vă spun sincer că nu știu mai multe decât înainte. Și citesc, de pildă, că specialiștii pentru protecția datelor, grupul de lucru pentru articolul 29, grupul pentru protecția datelor, până acum, când vine vorba de elaborarea de uh, profiluri, um, certificări, acreditare, adecvare, uh, dispoziții cu caracter obligatoriu referitor la uh, prelucrarea datelor uh, toate acestea, toate acestea, nu ex, aceste orientări nu există încă. Și trebuie să facem și noi un efort de partea Uniunii Europene și anume ca ce am adoptat să fie procesat de comisie și să ajungem în cele din urmă la o uniformitate în punerea în aplicare. În al doilea rând, dacă pornim de la premiza că întreprinderile s-au ocupat deja de câțiva ani de acest regulament, vorbim despre marile întreprinderi, însă haideți să discutăm și despre întreprinderile mici și mijlocii. Nu au această capacitate. Dacă o întreprindere are doar 8 angajați, nu are un avocat la dispoziție pentru a pune în aplicare toate dispozițiile Uh, GDPR. Acești angajați, firește că nu sunt pregătiți din punct de vedere juridic și nici nu își pot permite să angajeze un consultant extern. Iată de ce statul trebuie să vină cu un ajutor, fie că acesta vine prin intermediul uh, Autorității pentru Protecția Datelor. În Germania, de pildă, avem 16 responsabili pentru protecția datelor pentru fiecare an și avem 16 interpretări diferite ale GDPR. Avem nevoie de o interpretare unică, pentru că dacă deja în Germania avem 16 interpretări diferite, atunci, uh, sincer, va fi distractiv să vedem câte interpretări vom avea în Europa. Cred că acelora care încep acum să luptă cu acest regulament, să le oferim într-adevăr instrumentele necesare pentru a putea face față, pentru că există întreprinderi pur și simplu care uh, și-au închis paginile pe internet, micile întreprinderi, pentru că se tem pur și simplu că vor greși și că vor fi um, atacați. Uh, Poate burutarul nu are de îndeplinit nu știu câte standarde, însă e totuși îngrijorat că va fi sancționat pentru că nu știe sincer ce standarde trebuie respectat. Poate că nu va fi sancționat, dar pur și simplu din cauza presiunii mediatice care s-a creat își închide pagina. Cred că ar trebui să coborâm de pe pedestal și să înțelegem că există oameni care nu sunt familiarizați cu protecția datelor, ci sunt doar familiarizați cu viața lor de zi cu zi și cu munca pe care o realizează în fiecare zi și um, să le dăm o mână de ajutor acestora. Uh, I will now turn back to the panel. Mulțumesc. Acum um, Experții noștri vor face comentariile de uh, încheiere, de concluzie. Doamna Elenec. Mulțumesc, am să încerc să intru, să abordez și întrebările punctuale care mi-au fost, întrebă, care mi-au fost adresate. În primul rând, în ceea ce privește întrebarea doamnei Gomez, când statul e de vină, da, autoritățile și entitățile publice nu sunt exceptate de la aplicarea dispozițiilor regulamentului, trebuie să respecte aceste standarde firește și uh, autoritățile naționale pentru protecția datelor au firește uh, competențele și uh, măsurile, căile de atac juridice la dispoziție pe care pot să le aplice uh, și când vine vorba de instituțiile naționale. După care a apărut întrebarea interpretării um, autorități mari și mici de protecția datelor și ce rol joacă responsabilul european pentru protecția datelor, dacă există o cooperare și un schimb, care este rolul Comisiei Europene. Firește, lucrăm deja la o interpretare cât se poate de coerentă a directivei europene și vom uh, încerca acest lucru pe viitor. Nu doar vom încerca, ci trebuie să-l facem. Știți că regulamentul trebuie să fie aplicat în mod uniform în toate statele membre. În ceea ce privește cooperarea cu responsabilul european pentru protecția datelor, acesta face parte din echipa pentru protecția datelor. Rolul Comisiei Europene a fost prevăzut astfel încât Comisia poate cere autorității pentru protecția datelor să emite avize și să se pronunțe asupra anumitor teme pe care le ridică Comisia. După care a urmat întrebarea cum putem sprijini micile întreprinderi. Din câte știu eu, toate autoritățile de protecție a datelor din Europa au publicat deja foarte mult pe paginile lor de internet. Iau, drept exemplu, autoritatea din Austria, noi am emis orientări uh, pentru aceia care nu sunt juriști și au fost uh, consultate destul de frecvent aceste uh, informații, informații care sunt prevăzute în plus cu un chestionar pentru ca uh, cetățenii să poată uh, ridica întrebări ulterioare care au rămas nelucidate. Încercăm uh, să transmitem totul într-un limbaj cât se poate de clar, pentru că um, este în interesul nostru. Formare, dacă părinții trebuie să-și însoțească copii, nu știu despre ce copii vorbim, de multe ori aceștia au deja 15 ani și sunt familiarizați cu internetul. Ce au făcut întreprinderile în ultimii 20 de ani? Firește, multe întreprinderi nu au respectat dispozițiile privind protecția datelor și multe au așteptat în uh, momentul în care pur și simplu plana uh, amenințarea unei sancțiuni deasupra lor. În cazul multor întreprinderi, deja uh, s-a intervenit înainte, însă acele întreprinderi care au respectat dispozițiile um, nu au fost sancționate. Multe nu au, au fost sub limita percepției. Nu poate reprezenta doar o sarcină a autorității naționale uh, pentru supravegherea datelor, ci pentru protecția datelor, ci este de altfel o sarcină de interes uh, național și social. Și ultima întrebare a doamnei Holmeier din Germania orientările articolului, ale grupului articolului 29. Deja s-au emis 14 orientări, sunt publicate pe uh, pagină de internet. Vă rog, o întrebare din sală fără microfon. Doamna Holmeier, dumneavoastră abia acum ați fost angajată. Înainte nu uh, ocupați acest punct. Între ianuarie și aprilie ați fost angajată între ianuarie și aprilie, conform comunicării comisiei, sau poate comisia ne-a comunicat nouă greșit. Da, nu vreau să vă contrazic, însă știu din experiență proprie că aceste orientări sunt deja de bună vreme pe pagina de internet a grupului articolului 29. Indiferent de când a fost uh, când au fost adoptate în ultimii uh, doi ani și jumătate. În primul rând. Acum, în al doilea rând, uh, comunicarea dumneavoastră, comentariul dumneavoastră referitor la micul întreprinzător, la brutar, pot înțelege că multor uh, întreprinzători uh, li s-a inspirat teamă și nu din cauza regulamentului pentru protecția datelor. Există multe entități care reprezintă interesele comerciale, camerele de comerț, Um, le-au comunicat membrilor lor cum sau lucrurile, le-au oferit sprijin, însă pentru unii nu e îndeajuns, pentru unii însă totul e, nu e de ajuns. Și s-au făcut însă și inițiative. Există mulți întreprinzători care le-au spus micilor întreprinzători că trebuie să se comporte astfel încât uh, Uh, să se comporte respectând uh, normele astfel încât uh, altfel, în caz contrar, vor fi pedepsiți enorm. Firește, nu așa stau lucrurile. Totul a fost luat în calcul, orice efort în principiul proporționalității firește, brutarul și măcelarul trebuie să se pregătească altfel, nu la fel ca domnul Zuckerberg Trebuie să ținem cont însă și de diferența de context. Nu trebuie să ne pripim. Mulțumesc. Mulțumesc uh, uh, foarte mult. Uh, doamna Cmilovici are cuvântul. Mulțumesc. Aș vrea să spun foarte multe lucruri, dar mă voi limita la trei. În ceea ce privește regulamentul antitrust, prin platformele. Cred că aceasta este următoarea mare bătălie pe care va trebui să o câștigăm. Sper că ea se va purta tot aici, la Parlamentul European pentru că este o chestiune europeană. Fac apel la deputații europeni să nu uite că uh, problema nu este doar să divizăm uh, platformele, uh, dacă încercăm să le rupem în bucăți, face mai mult rău decât bine. Noi vrem să le facem pe ele interoperabile și vrem să permitem oamenilor să uh, folosească aceste platforme uh, cu uh, standarde de siguranță adecvate, indiferent uh, de cine este furnizorul de servicii. Acum, legat de ce a spus doamna Gomez, Gomez celelalte comentarii care s-au referit la IMM-uri, IMM-urile care vor fi afectate negativ sunt cele care nu vor primi informații, care nu se vor informa în mod adecvat legat de acest regulament. Sunt de acord cu ce a spus doamna Jelinec. Um, există multe informații uh, disponibile, însă lipsesc campaniile publice impactante pe care noi ca ONG nu le putem uh, derula în anii trecuți, mai multe ONG-uri din mai multe state membre au încercat să facă apel la Comisia uh, Europeană și la organismele naționale pentru a uh, ne oferi finanțare pentru campanii. Uh, răspunsul lor a fost că nu, nu înțeleg de ce. Din punctul meu de vedere, am înregistrat un eșec foarte important ar fi trebuit ca în ultimii doi ani să se deruleze campanii impactante în privința GDPR. Iată că ele nu s-au făcut. Uh, și uh, din cauza aceasta s-au um, născut foarte multe mituri în jurul GDPR și foarte multe informații greșite circulă. Sunt de acord cu ce a spus doamna Invelt, uh, implementarea întregului pachet uh, reprezintă o mare provocare. Vă pot da un exemplu din țara mea, în Polonia, implementarea um, directivei a fost publicată în urmă doar cu două săptămâni, mă refer la proiectul de lege, dar acest proiect de lege uh, Uh, este atât de plin de derogări încât uh, contravine logicii întregii direcții. Dacă uh, vom adapta această lege, standardele vor fi și mai mici decât erau înainte. În afară de poliție, toate celelalte uh, organisme polițienești, deci organisme de aplicare a legii care uh, au de-a face cu informația ale cetățenilor, sunt scutite uh, deci uh, poate fi uh, chiar mai rău în țara mea și mă tem că um, Comisia Europeană nu va avea um, puterea necesară pentru um, a, pentru a opri uh, acest fenomen de a se petrece. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Acum uh, are cuvântul în încheiere doamna Eniu. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Constat că ne preocupă aceleași lucruri, ceea ce înseamnă că în uh, lunile viitoare vom lucra împreună cu cei de la Parlamentele Naționale și cu cei de la Parlamentul European, colegii noștri care joacă un rol fundamental. Comitetul European uh, va mm, derula o muncă importantă de coordonare între toate autoritățile naționale pentru a, ne asigur, pentru a se asigura că interpretările sunt aceleași și că ele sunt uh, puse în aplicare așa cum trebuie, pentru că aceste lucruri sunt uh, esențiale. Referitor la IMM-uri, cred că trebuie să transmitem în continuare uh, mesajul că unul dintre principiile fundamentale ale acestui regulament, care este nou față de uh, directiva care exista înainte și uh, dreptul național, este că totul se bazează pe analizele de risc. Deci că nu e nicio legătură între brutar și uh, deținătorul Facebook. Trebuie să facem schimb de bune practici între noi și uh, în cadrul autorităților trebuie să existe uh, un schimb de bune practici, iar uh, acest proces trebuie să continue, trebuie să ne asigurăm că facem o curbă a progresului, că înregistrăm un progres susținut. Înțeleg îngrijorările vecinei mele, Uh, nu știu dacă ar fi uh, posibil să comparăm toate textele legilor naționale minte să transpun directiva. Nu știu dacă Comisia se poate lansa într-un astfel de uh, proiect, pentru că pot, un astfel de proces ar duce la identificarea punctelor potențial problematice și am putea, ne-am putea asigura că în anii viitori se asigură o convergență mai bună. Mulțumesc! Vă mulțumesc tuturor pentru uh, participarea la această dezbatere. La prima noastră sesiune de, discu- de discuții, doamna Eline, că a trebuit deja să uh, ne părăsească. Le mulțumesc uh, celor care au intervenit. Invit acum la prezidiu pe Judica Elfan, domnul Luc Hendrix și pe doamna Pascal Geli Geli. Această a doua sesiune se referă de asemenea la implementarea regulamentului general prin protecția datelor în ceea ce privește implicările asupra sectorului privat, printre care și IMM-urile. La IMM-uri ne-am referit și în prima sesiune de discuție, însă acum ne vom concentra în mai multe detalii pe problematica IMM-urilor. Ia și pe vorbitori și vom începe de îndată. Okay, uh, dear ladies and gentlemen. Domnilor și domnilor, vom începe acum a doua sesiune de discuții din cadrul reuniunii uh, interparlamentare la nivel de comisii privind implementarea pachetului uh, privind protecția datelor. Uh, în timpul acestei sesiuni îmi face plăcere să le spun bun venit domnului Judicael Fenn de la Ubisoft, consilier uh, general asociat, domnul Luc Hendrix, director pentru politici de întreprindere și afaceri externe, care reprezinte, reprezintă întreprinderile mici și mijlocii, și doamna Pascal Gheli, ofițer uh, de protecție a datelor la Schneider Electric. Vă mulțumesc pentru prezență și fără întârziere îi voi da cuvântul primului vorbitor. Vă amintesc că acum trebuie să completați formularele galbene dacă doriți să luați cuvântul la această sesiune. Uh, mă adresez acum, desigur, uh, deputaților de la Parlamentele Naționale ca de obicei, deputații europeni îmi pot face semn că doresc să intervină. Domnul Jurica Fang are cuvântul 10 minute. Mulțumesc, mulțumesc tuturor foarte mult pentru această um, invitație. În numele Ubisoft ne face mare plăcere să avem ocazia de a um, discuta cu dumneavoastră în legătură cu GDPR-ul și protecția datelor. După cum știți, acest nou regulament european uh, conține um, valori uh, democratice intrinsece, protecția datelor personale sau respectarea vieții private. Noi la Ubisoft considerăm uh, sosirea GDPR uh, ca o adevărată oportunitate atât pentru cetățeni, cât și pentru cei care procesează date. Partea bună a GDPR este că se face lumina asupra Europei datelor personale. Astăzi Europa este în uh, centrul uh, atenției în acest domeniu. Vedem că din ce în ce mai mult uh, abordările problematicii datelor personale devine tot mai omogenă. Datele personale încep să fie considerate o valoare în sine Um, și uh, nici chiar uh, de cealaltă parte a Atlanticului nu uh, mai sunt considerate doar bunuri imateriale, datele personale. Câteva cuvinte despre Ubisoft. Noi suntem o întreprindere de jocuri video, există de 30 de ani, avem 30, 13.000 de salariați în întregul în întreaga lume și operăm pe cinci continente. Avem uh, sute de mii uh, de jucători uh, care folosesc jocurile noastre atât pe telefoanele mobile sau pe console. Noi vrem să le propunem acestora cele mai bune um, experiențe, de aceea de noastră este Love egal Joy plus Trust. Dragostea este bucuria și plus încrederea. Dacă vrem uh, să creăm uh, jocuri video uh, pentru identificarea problemelor, bagurilor din acestea sau pentru crearea de povești și de lumi noi, este nevoie de date personale. Datele personale sunt indispensabile pentru a ne atinge obiectivul. Pentru noi, uh, GDPR este o oportunitate de a ne consolida propria reputație și pentru a ne uh, cartografia mai bine datele pe care le folosim uh, în vederea gestionării mai bune a acestora. De asemenea, vrem să ne îmbunătățim competențele concurențiale. Ce am făcut noi în lumina GDPR? Noi deja ne-am consolidat echipa Uh, care se ocupă de uh, viață privată și de date. Am făcut o mai bună cartografiere a datelor și uh, pregătim instrumente de îmbunătățire a transparenței și a controalelor. Acum putem face și grupuri de lucru la nivel intern. Am, ne-am consolidat foarte mult echipele care se ocupă de datele personale dar uh, noi putem să o facem. Nu este la fel uh, situația IMM-urilor. Noi am creat și grupuri uh, de lucru uh, informale în sânul Ubisoft, grupuri care se reunesc zilnic sau săptămânal. Rolul lor este să creeze conexiuni interne pentru a um, pregăti, pentru a propune mijloace de control jucătorilor. Noi dorim să putem anticipăm actualizările e-privacy de la directivă se va trece la regulament în domeniul um, datelor private. Ne pare rău că e-privacy și GDPR nu intră în vigoare în același timp. Poate că anticipăm prea mult, poate că nu suntem uh, pe calea cea bună în ceea ce privește e-privacy, dar uh, ideea noastră este să mergem cât se poate de departe uh, pentru protecția vieții, vieții private, pentru a le oferi cea mai bună experiență jucătorilor noștri și pentru a evita scandalurile. Există baze de date peste tot, uh, și în mail-urile dumneavoastră și în calculatoarele dumneavoastră peste tot. Partenerii noștri uh, ne spun că se bucură că ne, că vă consolid, că ne consolidăm uh, poziția în privința datelor personale. Datele personale pe care le gestionăm noi sunt gestionate în mod mai relevant, un lucru foarte bun faptul că ne cartografiem datele cu mai multă precizie ne permite să discutăm cu colaboratorii noștri, să-i sensibilizăm în ceea ce privește protecția datelor personale. Toate mijloacele de identificare, cookies-urile și adresele IP, uh, IP um, sunt luate în calcul. Există și un efect de contaminare. Un uh, jucător își creează un nume în cadrul jocului care și el devine o bază, care și el devine o dată personală la rândul lui. Noi încercăm să le deschidem ochii cooperatorilor noștri și să mergem către privacy by design, um, avem foarte mulți utilizatori din întreaga lume și tocmai de aceea apelăm la echipele noastre de comunicare care ne ajută să creăm module interactive amuzante. Nu știu dacă cunoașteți uh, jocurile noastre. Assassin's Creed este unul dintre jocurile noastre. Și uh, facem uh, clipuri interactive la nivel intern pentru a-i face pe angajații noștri să înțeleagă mai bine chestiunile legate de um, datele personale. Însă IMM-urile nu își permit uh, să realizeze module de astfel de instruire pe internet. Facem și demersul de uh, creștere a nivelului de securitate. Noi avem peste o mie de informaticieni care uh, previn uh, spargerea bazelor noastre de date și scurgerea de informații. GDPR-ul ne-a determinat să înființăm echipe disponibile 24 din 24 în caz de nevoie, în caz de un security breach. Noi ne-am uh, inspirat din propunerile CENIL, din propunerile GDPR pentru a le impune cooperatorilor noștri uh, anumite obligații pe bază de contract referitoare la uh, datele personale. Uh, desigur, uh, americanii încearcă să ne impună contractele lor legate de datele personale. Noi încercăm să le promovăm pe ale noastre. Însă ne bucurăm că acum s-a redus numărul de formalități pe lângă organismele de uh, reglementare. Noi, desigur, avem ca urmare mai, multe, mai multă răspundere. Ne-am, am întâmpinat și obstacole. S-a pus, de exemplu, problema dacă GDPR trebuie să se aplice tuturor jucătorilor, de exemplu, un jucător chinez va, unui jucător chinez îi se vor propune aceleași drepturi sau uh, se supune GDPR-ului doar când joacă în Europa. Am decis să aplicăm aceleași reguli tuturor jucătorilor în întreaga lume. Astfel uh, câștigăm uh, încrederea jucătorilor care recurg la serviciile Ubisoft. Aceeași regulă este aplicabilă tuturor. Uh, în schimb, avem mai multe cereri de drepturi de acces. Acest lucru uh, se întâmplă din ce în ce mai mult. Uh, uneori, uh, în lumea digitală există doar un identificator, nu ai nici măcar nume, prenume sau adresa de mail. Și întrebarea este, trebuie să dai curs cererilor de drept de acces atunci când o persoană îți furnizează doar un identificator? Noi ținem legătura foarte strâns cu organisme de reglementare uh, și de asemenea lucrăm în, de aproape cu uh, organizațiile profesionale franceze. Și o ultimă observație este necesară o abordare omogeneizată în aplicarea GDPR. De exemplu, Comitetul European pentru Protecția Datelor uh, Ehm, nu trebuie să fie ehm, să aibă un, un nivel de protecție mai mare decât, să asigură un nivel de protecție mai mare decât autoritățile naționale. Cu actele delegate, vă rog să încercați să asigurați o armonizare cât mai mare. Pentru că obiectivul GDPR era tocmai aceasta, o viziune comună. Pe scurt, noi vedem GDPR-ul ca o oportunitate de creștere și de câștigare a încrederii și cred că toată lumea trebuie să contribuie pentru ca această lume din ce în ce mai digitală să-și respecte utilizatorii. Vă mulțumesc! Thank you very much. Uh... Mulțumesc foarte mult, domnule Fan. Acum urmează domnul Luke Hendricks. Aveți cuvântul 10 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Pregătisem și eu o prezentare Mulțumesc înainte de toate Comisiei Libe pentru invitație. Îmi place titlul, impactul asupra sectorului privat, inclusiv IMM-urile. Să nu uităm de faptul că 99,8% din sectorul privat și din întreprinderile vizate sunt IMM-uri. Încă o dată, vă mulțumesc că doriți să ne ascultați. Pentru aceia dintre dumneavoastră care nu sunt familiarizați cu bula de la Bruxelles, poate numele meu nu e atât de cunoscut, UEAPM reprezintă organizațiile și întreprinderile mici și mijlocii. Avem 67 de organizații membre, pot fi organizații naționale, dar și organizații sectoriale europene. În total reprezentăm 9 milioane de întreprinderi în Uniunea Europeană și doar IMM-uri, ca să nu mai vorbim de micro-întreprinderi. Aș dori să revin la 2012. Iată ce spuneam și puteți de altfel să verificați pe pagina noastră de internet când uh, ce așteptări aveam uh, referitor la noul regulament. Rămâne la latitudinea dumneavoastră să vedeți dacă ce am cerut uh, atunci, ce am solicitat, dacă am și obținut. În primul rând, trebuia să ținem cont de noile evoluții tehnologice și așa mai departe, un nivel înalt de protecție a consumatorului, cred că e necesar, dar și o abordare echilibrată care ar trebui să preîntâmpine prea multe poveri administrative pentru IMM-uri. Nevoia unor drepturi și obligații formulate foarte clare acolo cred că ne confruntăm cu o problemă majoră și, de asemenea, evitarea unor poveri administrative suplimentare pentru IMM-uri. În acest sens ar trebui să avem dispoziții ușor de înțeles. Și ultimul punct care a fost deja discutat uh, mai devreme, campanii de informare referitor la protecția datelor cu caracter personal sprijinite de Uniunea Europeană împreună cu organizațiile reprezentative la nivel UE uh, și național. Încă o dată, noi am cerut toate acestea în 2012. Acum, trecem la IMM-uri și GDPR. Ce vroiam să scot în evidență? Noi, în calitate de antreprenori, nu ne pasă de confidențialitate, confidențialitatea noastră, dar și confidențialitatea clienților noștri și partenerilor noștri și ne pasă, firește, și de statul de drept. Asta înseamnă că trebuie să respectăm legislația. Am salutat propunerea Comisiei pentru un nou regulament. Uh, la momentul respectiv credeam că e o propunere echilibrată și avea intenția de a furniza un set unic de norme de-a lungul întregii Uniuni Europene. Însă, textul final, cred că putem spune, că nu respectă neapărat această abordare de a gândi la scară mică. De altfel, uh, această inițiativă a fost numită Lex Google și cred că numele deja spune tot. E o inițiativă care vizează mai degrabă interesele marilor întreprinderi și nu ține atât de mult cont de interesele IMM-urilor. Noi am uh, încercat să facem ca observațiile noastre să fie luate în calcul. Asta în trecut, acum ce facem? la nivel regional și național, toate organizațiile noastre au investit uh, enorm de mult timp în campanii de informare și în elaborarea unor instrumente pentru IMM-uri, atât la nivel național cât și la nivel sectorial, pentru că și sectoarele au nevoie de o abordare specifică. În temeiul considerentului 132 din regulament, unde autoritățile pentru protecția datelor sunt cele care trebuie să furnizeze aceste instrumente. La nivel național, cooperăm cu autoritățile pentru protecția datelor. Nu pe tot a fost vorba de o cooperare ideală, pot să vă spun, însă Cred că peste tot, în fiecare țară, există acum o relație de bună cooperare între um, mediul de afaceri și autoritățile pentru protecția datelor. Toate aceste norme și reglementări au presupus costuri suplimentare și nesiguranță, am să revin asupra acestora, și fragmentare considerabilă dificultăți în uh, punerea în aplicare a regulamentului și vom constata de asemenea că uh, nu există suficient personal pentru anumite poziții. Firește, există și riscul uh, de a nu înțelege legislația. Dați-mi voi să vă dau și câteva date concrete. La ce standarde trebuie să se ridice un... IMM-urile? Regulamentul, în primul rând, are 88 de pagini în uh, monitorul oficial, aproape 100 de articol, articole. Grupul de lucru uh, al articolului 29 a publicat 9 îndrumări, 5 dintre acestea au fost publicate după 1 ianuarie 2018, așadar doar în urmă cu câteva luni. Ultima îndrumare a fost publicată pe 16 aprilie 2018, un subiect foarte important, consimțământul. În total, 237 de pagini 158 de pagini publicate în acest an. Cu alte cuvinte, 60% publicat doar în acest an. Și uh, cele patru îndrumări cele mai recente au fost publicate doar în limba engleză, așadar 66,6% din îndrumări în engleză. Și cred că aici avem o problemă, pentru că eu credeam că în instituțiile europene, în general, trebuie să comunice în limba cetățenilor lor. Și aici avem așadar o problemă. Cu toate acestea, Parlamentul a luat în calcul IMM-urile la articolul 30.5 când vine vorba uh, de obligația de procesare a activității, spune că nu se va aplică unei întreprinderi cu mai puțin de 250 de angajați. Există, firește, și anumite scutiri uh, cu condiția ca procesarea să uh, nu fie ocazională. Am trimis o scrisoare secretariatului grupului articolului 29 cum ar trebui să interpretăm, pentru că Parlamentul, Consiliu au adoptat un text spunând că IMM-urile sunt scutite. Însă, grupul articolului 29 încă nu ne-a răspuns, noi nu am primit uh, cel puțin o scrisoare, dar se pare că răspunsul este pe pagina de internet într-un aviz de pe 16 aprilie. Interpretarea e una strictă și se pare că fiecare întreprindere procesează datele, practic, cu un caracter non-ocazional. Deci, uh, IMM-urile nu sunt scutite, așadar acest articol e nul. În al doilea rând, Parlamentul a luat, uh, a ținut notă de situația specifică a IMM-urilor, am spus deja un pic la uh, considerentul 13, pentru a lua în calcul situația specifică a micro-întreprinderilor și IMM-urilor, avem acest articol 35, însă, după cum ați constatat, nu este o scutire. Statele membre și autoritățile uh, sunt încurajate să țină cont de uh, necesitățile IMM-urilor în aplicarea regulamentului și acest lucru va, se va întâmpla după 25 uh, mai. Uh, asta nu vrem să numim pe cineva și să uh, îl responsabilizăm, însă comitetul, comisia belgeană, eu sunt belgian, deci nu vreau să dau vina sau să arăt cu degetul alte țări. Dar, de fapt, nu este uh, vorba aici de a acuza pe cineva. Există o a patra uh, întrebare. De ce nu putem încă să răspundem la toate întrebările? Cred că este o întrebare foarte uh, cinstită. De ce nu putem încă să răspundem la toate întrebările dumneavoastră? Și pe următoarea pagină sunt uh, explicații suplimentare de ce am făcut acest screenshot pe 23 uh, aprilie, de ce uh, Autoritatea de protecție a datelor uh, belgiană nu poate să răspundă la toate aceste întrebări pentru că nu sunt cunoscute încă toate consecințele. DPA-ul spune acest lucru și nu noi. Prin urmare, singura soluție și, prin urmare, uh, ieri uh, am uh, trimis uh, Asociației Europene a Camerelor Uh, de Comerț o uh, scrisoare comună comisarului Iurova pentru a uh, cere o, perioadă de grație de un an, pentru a permite autorităților de protecție a datelor să investească mai mult în consultanță și să se angajeze în primii ani nu să uh, amendeze, ci să dea avertizări în primul an este abordarea cea bună de a da avertizări, de a încerca să rezolv problemele în general. Și trebuie să spun că în mai multe țări uh, organizațiile similare cu a noastră au făcut același lucru, au cerut uh, guvernului să uh, ceară o perioadă de grație. Cred că nu mai am prea mult timp la dispoziție. Însă aș vrea să mai spun un lucru. Sper că acest Parlament și Parlamentele Naționale ne pot ajuta să uh, și să ne susțină în cererea noastră de a beneficia de astfel de perioadă de grație. Vă mulțumesc! Mulțumesc uh, foarte mult! Următorul vorbitor este doamna Pascal Gheli. Aveți cuvântul doamnelor și domnilor, membrii ai Parlamentelor Naționale și Parlamentului European. Vreau să vă mulțumesc și să mulțumesc Comisiei Libe pentru că m-a dat ocazia să vă explic uh, programul de uh, conformitate cu GDPR-ul în uh, firma din care fac parte. Aș vrea să încep cu o remarcă pozitivă în legătură cu ceea ce funcționează. Trebuie să vă felicit pentru că, într-adevăr, grație activității dumneavoastră susținute, protecția datelor este în centrul atenției. Uh, în, uh, este în centrul atenției și eforturilor de conformare a marilor uh, companii. Așadar, dați-mi voie să vă spun câteva cuvinte în, legăt- în legătură cu compania mea Schneider Electric. Suntem un lider uh, global în automatizări, deci suntem o companie mare. Țara noastră este Europa. Mm, ne-am născut în Franța și avem însă operațiuni în 28 de state membre. Suntem o companie globală. Avem 40.000 de angajați uh, Uh, în uh, Europa și tot cam atâta în restul lumii. Pentru noi, uh, protecția datelor este un lucru foarte serios pe care îl abordăm cu entuziasm. Și aș vrea să vă descriu în următoarele 8 minute și 30 de secunde programul nostru de conformare cu GDPR pentru a vedea cum, în practică, uh, Uh, marile companii încearcă să se conformeze. Programul uh, vine uh, de la membrii noștri care au cerut serviciului juridic să creeze, să elaboreze un program de conformare cu GDPR-ul. Deci am fost rugați să venim cu un astfel de program, să avem un comitet de coordonare. Deci cum ne organizăm practic? Ei bine, în esență, avem o echipă centrală uh, la sediu central care uh, are menirea să elaboreze programul, să uh, elaboreze politici și template-uri pentru a ajuta pe uh, angajații noștri din cele 28 de state membre să pună în aplicare programul. Uh, și avem, uh, de fapt, și uh, spațiul economic european, unde și acolo avem structuri. Astfel încât să diseminăm apoi prin structurile de resurse umane și de marketing instrucțiunile pe care le-am elaborat. Avem în mare 300 de persoane care lucrează direct la acest program de conformare. Misiunea uh, lor este să pună în aplicare instrucțiunile uh, pe care le-am primit uh, din GDPR. Acest program este conceput pe fluxuri care decurg din textul GDPR. Nu pot să intru în uh, detalii în legătură cu aceste uh, fluxuri sau uh, domenii de interes. În primul rând, primul lucru este să avem o organizație care să se conformeze cu GDPR începând cu uh, un DPO, un ofițer de protecție a datelor. Asta ne cere, de fapt, grupul de lucru, articolul 29. Deci să avem un astfel de ofițer în fiecare țară pentru a asigura conformarea și respectarea regulilor toți cei care trebuie să pună în aplicare GDPR-ul în țările lor se subordonează acestui ofițer care, sigur, vorbește limba lor și în felul acesta misiunea este îndeplinită corect. Apoi, există un, o comisie uh, privacy care este reprezentativă pentru toate structurile noastre. Această comisie poate să dea uh, uh îndrumări uh, pentru toți în legătură cu politicile noastre. Apoi, Celălalt front de lucru este comunicarea. Am lansat uh, comunicări tuturor între uh, angajaților noștri, astfel încât cu toții să cunoască uh, acest acronim GDPR Uh, avem uh, internetul, avem un uh, forum unde se pot pune întrebări legate de GDPR și atunci când e vorba de întrebări repetitive, le includem în secțiunea întrebări frecvente. De asemenea, am uh, elaborat un playbook pentru cei care uh, pun în aplicare GDPR-ul cu definiții și linii directoare în legătură cu modul în care se elaborează un contract uh, cu furnizorii și uh, clienții și așa mai departe. Un alt exercițiu important uh, este completarea acestui registru pe care trebuie să-l uh, completăm. Am creat cadrul un am plecat de la template-ul CNIL, l-am uh, îmbunătățit cu elementele care sunt necesare în cazul nostru, apoi fiecare țară trebuie să completeze acest registru și primim rapoarte periodice uh, de la țările în care avem uh, organizații și în felul acesta urmărim progresul lor. De asemenea, cerem Uh, acestor țări să evalueze uh, pentru că asta ne cere studiul de impact GDPR. Sigur, uh, acest program este mult mai complex decât ceea ce v-am spus. Există un checklist, există template-uri, există o politică care este actualizată mereu, dar este totuși o politică globală. Așadar, un alt uh, efort uh, semnificativ și un front uh, de lucru este să găsim instrumente automatizate pentru că a lucra Uh, numai pe baza template-urilor în Excel uh, nu este întotdeauna un lucru cel mai eficient. Multe companii încearcă să găsească furnizori care să ofere uh, instrumente pentru a lucra la registru, uh, la uh, instrumentele de consimțământ, uh, ale autorității de protecție a datelor. În momentul de față nu există un instrument uh, perfect, dar încercăm să îl găsim și apoi să-l dezvoltăm uh, în continuare. Aș vrea să uh, evidențiez ceea ce nu funcționează. Și pentru a fi corectă, uh, GDPR-ul nu îndeplinește o promisiune. Ați promis un singur cadru pentru protecția datelor în Europa pentru ca uh, companiile europene să poată să facă comerț în uh, piața uh, unică și, după părerea noastră, acest lucru nu se întâmplă. The Milfei, cunoașteți această organizație? Avem regulile GDPR, apoi avem regulile naționale cu o marjă de manevră care este dată în statele membre și ați menționat acest lucru, ne-ați dat posibilitatea de a ajusta uh, vârsta uh, copiilor, asta pe plan național, și apoi excepții care ne îngreunează viață. Dacă domeniul teritorial de aplicare uh, diferă, atunci lucrurile devin foarte complexe pentru noi. Pot să intru în detalii la secțiunea de întrebări și răspunsuri. Însă, dacă există diferențe la nivel național care merg dincolo de cadrul GDPR, atunci lucrurile devin și mai complexe. Apoi avem uh, interpretarea grupului de lucru articolul 29 sau, autorit- sau uh, a Comitetului European de Protecție a Datelor. Apoi avem liniile directoare uh, ale uh, autorităților naționale de protecția datelor, care unor ă, diferă. Deci, ă, listele sunt diferite. Eu, ca ofițer de protecția datelor, cum abordez această situație complexă? Deci, atunci când elaborez o politică, există oare reguli consecvente care se bazează pe consensul european? pentru că nu pot să am 28 de politici diferite. Am nevoie de o singură politică pe care să o pun în aplicare pentru sistemul meu informatic, pentru că am un singur sistem uh, informatic uh, pe care pot să-l analizez și să îl trec în revistă. Sper că uh, acest lucru îi ajută pe ofițerii de protecție a datelor să fie eficienți. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! pentru contribuția dumneavoastră valoroasă, care acum va fi supusă dezbaterii și vom organiza dezbaterea așa cum am făcut-o și până acum. O să dăm uh, cuvântul alternativ uh, la doi membri uh, din Parlamentele Naționale și unul din Parlamentul European până la epuizarea uh, listei. Dacă doriți să interveniți, vă rog să transmiteți uh, formularul galben. Uh, domnul Gospoli din Grecia are cuvântul acum. Doamna, îmi cer scuze, spune. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Ați vorbit uh, mai devreme despre pregătiri și despre faptul că aplicarea este iminentă și acum este foarte clar că unele lucruri nu sunt încă uh, în uh, faza în care ar trebui să fie de pregătire. Mă refer la situația din țara mea, mă refer la un studiu al Uniunii Industriilor uh, Elene, un studiu care a fost realizat în februarie. Unul din patru întreprinderi din Grecia nu cunoștea noul regulament și asta ajunge la un procentaj de 35 uh, de întreprinderi uh, cu mai puțin de 100 de uh, muncitori, de lucrători. 22% din întreprinderi nu știu ce înseamnă GDPR. Unul din patru au declarat că nu s-au conformat încă cu regulamentul, în vreme ce 17% au declarat că uh, s-au conformat numai parțial. 8 din 10 consideră că se conformează numai în mică măsură. Deci dacă ținem uh, cont de faptul că costul de conformare este de 40.000 de euro în uh, medie, o să vedem că mai e cale lungă de uh, străbătut până la aplicarea acestui regulament. Și nu trebuie să uităm că întreprinderile elene, cele mici și mijlocii, tocmai au ieșit dintr-o criză foarte dură, iar condițiile pe piață nu sunt tocmai ușoare. Așadar, întreprinderile trebuie să fie convinse că această cultură a GDPR-ului va oferi un avantaj competitiv. Trebuie să fie perceput ca un prilej, o oportunitate de a investi mai mult uh, în întreprindere, în personal și în noile tehnologii. De asemenea, trebuie să cunoască noile drepturi ale uh, Uh, clienților. Am auzit că există o diferențiere între IMM-uri și companiile mari, întreprinderile mari și nu toate obligațiile se aplică IMM-urilor. Aș vrea să uh, scot în evidență acest lucru, pentru că, așa cum vă dați seama, majoritatea IMM-urilor din țara mea uh, și din alte țări sunt întreprinderi mici și mișlocii. Uh, Domnul uh, Hendrix uh, a spus, dacă nu mă înșel, că de fapt uh, această diferențiere nu se aplică. Cred că articolul 29 și 35 nu fac distinții semnificative și poate că o să revenim la aceste articole, însă cred că nu trebuie, asta nu trebuie să fie un motiv de panică în IMM-uri. Pentru a încheia, aș vrea să spun că trebuie să promovăm, să facem o campanie de conștientizare, astfel încât uh, autoritățile uh, pertinente din fiecare stat membru să promoveze, să facă astfel de uh, campanii de conștientizare împreună cu camerele de comerț. De asemenea, trebuie să existe un helpdesk pentru întreprindere, astfel încât să știe cum să se conformeze. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! domnul Lalu Lambert din Spania. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să vă mărturisesc uh, că mă surprinde conținutul anumitor intervenții care fac trimitere la acele dispoziții referitoare la IMM-uri. Surpriză pentru că se pare că lasă să se înțeleagă că se va pune în aplicare un cadru nou pentru protecția datelor pe care nu îl cunosc, dar care a existat în Uniunea Europeană în timp de 23 de ani, directiva europeană aplicabilă direct uh, IMM-urilor, pe care mulți uh, au respectat-o, au îndeplinit-o și nu există, mai bine spus, nu există nici un nou uh, drept care trebuie să se uh, acorde cetățenilor dincolo de ce uh, făceau deja IMM-urile în ultimii 23 de ani. Nu plecăm de la zero. Există deja legislație în acest domeniu și cred că este, nu este rezonabil să exagerăm sau să fim alarmiști. Nu sunt chiar atât de multe noutăți în uh, această directivă. De exemplu, în legătură cu încărcarea birocratică, Agenția Spaniolă de Protecție a Datelor are în platforma sa informatică un instrument care se numește uh, facilitează, care le permite uh, companiilor să se pună la curent cu obligațiile lor uh, în 45 de minute. Deci uh, nu pare deloc rezonabil. Care e marea noutate însă? E adevărat că în multe țări, dar nu în toate, se vor implementa probabil sancțiuni economice, amenzi. Aceasta este marea noutate, pentru că se generalizează pedagogia sancțiunii. Eu îndrăznesc să spun că este binevenită uh, pedagogia, arma sau instrumentul care se va folosi, pentru că în acest uh, caz uh, aceasta da se va generaliza, dar nu trebuie să transmitem lucrurile la modul alarmist, pentru că sancțiunile potențiale pentru IMM-uri vor fi mult mai mici, pentru că există în regulament o scară graduală care stabilește nivelul sancțiunilor. Deci nu uh, cred că este deloc uh, logic să exagerăm atât de mult sau să facem apel uh, pentru a se introduce un an de grație sau să, facem să introducem derogări pentru IMM-uri. Pentru că nu este pur și simplu imposibil că o normă uh, aprobată la nivel uh, european să fie să conțină derogări. Niciun sector nu trebuie să primească derogări. Acest lucru nu ajută absolut deloc. În legătură cu a doua întrebare, foarte pe scurt. Un aspect a fost menționat în prima intervenție și cred că ar trebui să ne bucurăm foarte mult uh, de aprobarea și uh, intrarea în vigoare a acestui uh, regulament, pentru că se universalizează standardele europene. Așa cum s-a întâmplat cu directiva din 95, impactul va fi nu doar european, ci internațional, al standardelor de protecție a datelor care se vor introduce. Trebuie să facem uh, un efort foarte mare, nu doar autoritățile naționale, ci și Comitetul European pentru Protecția Datelor, pentru asigurarea monitorizării, pentru ca universalizarea standardelor europene către uh, firmele neeuropene să se facă într-adevăr și nu doar uh, la nivel formal, teoretic. Thank you very much. Um, I... Mulțumesc foarte mult. Acum dau cuvântul doamnei Corața Bilst de la PPE și vreau să salut un grup de vizitatori care a fost uh, invitat uh, de doamna Corața Bilt, un grup din Suedia. Vă salutăm. Ne bucură că participați la această dezbatere. Uh, mulțumesc, Ian, pentru ceea ce ai făcut cu acest text legislativ uh, istoric care stabilește uh, cele mai înalte standarde din lume privind protecția uh, datelor. Este condiția pentru piața unică digitală și pentru tot ceea ce facem astfel încât economia europeană să fie competitivă pe plan global Uh, în Comisia Liber, dar și uh, în uh, Comisia IMCO am încercat să avem un rezultat mai echilibrat. Nu cred că am reușit acest lucru, nu am oferit securitate juridică, reguli foarte clare și, de fapt, acesta a fost motivul pentru care am schimbat directiva anterioară faptul că în momentul de față, după 2 ani, nu Uh, avem uh, nu numai uh, IMM-uri, ci și Crucea Roșie, apoi asociațiile părinților din școli care nu știu ce să facă. Oamenii nu știu ce să facă cu cărțile de vizită. Nu știu dacă ne pot trimite o listă sau nu cu lista de oaspeți sau de clienți pe care o au. Sunt IMM-uri, asociații profesionale care vor să facă lucrul corect și care încă se luptă cu asta. Apoi consultanții. Asta este o mină de aur pentru consultanți. Nu așa ar fi trebuit să stea lucrurile. Am o companie din Suedia care a cheltuit 5 milioane uh, de euro. Apoi uh, Google, Facebook uh, nu au nicio problemă. Micile întreprinderi, europenii sunt cei care sunt afectați în mare măsură. Și nu numai că consider că este greșit, pentru că ar trebui, fi, trebui să fim clar și mai puțin complex, ci ar trebui să ușurăm uh, viața cetățenilor uh, și ONG-urilor europene. Este un regulament, știți că ați negociat cu Consiliul, este construit pe excepții. Numai în felul acesta am putut cădea la învoială cu uh, Consiliul. Apoi mă preocupă și chestiunea inovării o companie precum Spotify n-a putut să se, n-ar fi putut să se uh, dezvolte așa cum s-a întâmplat dacă GDPR-ul ar fi existat înainte. Sper că prin uh, aplicarea GDPR Uh, sper că grupul de lucru, articolul 29, va fi uh, mai puțin strict în interpretarea sa. Atunci vom avea o interpretare mai armonioasă, pentru că, așa cum s-a spus, uh, interpretarea este fragmentată, ceea ce scindează piața unică. Sperăm că la început va exista o atitudine prietenoasă, pozitivă, față de companiile care doresc să procedeze corect, dar nu știu cum să o facă. Vă mulțumesc foarte mult! Much, um... Mulțumesc uh, foarte mult. Uh, îi voi da acum cuvântul domnului uh, Aghion, pentru că trebuie să plece la ora 12 și după aceea voi da cuvântul deputaților naționali. Deci, la Aguilar. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, că îmi permiteți să um, vă împărtășesc câteva gânduri în legătură cu această temă. Um, când a intrat uh, în vigoare um, Convenția de la, uh, Tratatul de la Lisabona, am avut uh, o astfel de conferință precum cea organizată azi pentru a ne reînnoi angajamentul față de legiferarea la nivel european. Și trebuie să-și asume riscul atât Parlamentele Naționale cât și Parlamentul European. Trebuie ca întreprinderea să fie comună pentru ca dreptul european să poată fi implementat. Noi ne-am făcut partea noastră, uh, treaba noastră, adoptând acest pachet privind protecția datelor. Și insist, e vorba de un pachet, pentru că este un regulament și avem și o directivă care se adresează agențiilor de aplicare a legii, care au datoria de a ancheta uh, și a pune sub acuzare delictele, infracțiunile criminale, penale. Însă, um, nu e vorba doar de o directivă, ci și de un regulament și contează, pentru că regulamentul este aplicabil direct, iar cetățenii știu că pot să recurgă la sistemul judiciar al statelor membre pentru a se asigura că le sunt respectate drepturile. Faptul că avem un regulament uh, presupune muncă și din partea statelor membre, nu uh, împiedică, nu exclude uh, implementarea de către statele membre a anumitor reforme adoptate cu ocazia intrării în vigoare a regulamentului pe 25 mai. A doua idee este că e adevărat, acest regulament schimbă lucrurile pentru că nu se adresează doar autorităților, ci și sectorului privat. Include și IMM-urile. Și uh, E aproape ironică situația, pentru că la adoptarea acestui act legislativ știam că ni se vor opune giganții internetului, știam uh, cum este să te confrunți uh, cu uh, opoziția Google, Amazon și celorlalți giganți ai internetului. Știam cum este ca ei să fie împotriva noastră. Dar sunt afectate și IMM-urile. Și da, nu trebuie să ignorăm dificultățile, neajunsurile, um, legate de uh, cei care procesează date și de ofițerii de procesare a datelor din cadrul IMM-urilor. Însă asta nu înseamnă că 25 mai uh, nu uh, este data la care regulamentul intră în vigoare. Ce putem face? Am identificat la comisie o dispoziție de a încerca să înțeleagă dificultățile uh, de impunere a amenzilor. Însă e nevoie și de pregătire, de educare, de formarea capacităților IMM-urilor, investiții, investiția în uh, drepturile fundamentale. Și drepturile fundamentale nu sunt negociabile. Există o cartă a drepturilor fundamentale, articolul 8 și articolul 16 al acesteia se referă la drepturile cetățenilor și drepturile fundamentale nu sunt negociabile. E nevoie de investiții din partea Camerelor de Comerț, din partea executivilor și este nevoie de angajament al Parlamentelor Naționale pentru ca acest act, această lege să fie pusă pe roate și implementată cu termenul ei, de 25 mai. Este esențial să facem tot ce putem pentru a garanta protecția drepturilor fundamentale conform noilor legi adoptate de Parlamentul European cu cooperarea uh, și angajamentul statelor membre. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Are acum cuvântul doamna Butichiec din uh, Malta. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, să știți că eu primesc reacții din partea IMM-urilor uh, din țara mea care urmăresc ce se întâmplă astăzi aici și uh, am primit un instrument, uh, un mesaj foarte interesant. Un om de afaceri este uh, preocupat că GDPR-ul este uh, folosit pentru zvonistică, pentru a băga frica în oameni. Și uh, dacă am făcut vreo greșeală la nivel european, dar și național, este că nu ascultăm preocupările imediate ale cetățenilor noștri. Domnul Hendrix a vorbit uh, înainte, v-ați referit la instrumente care trebuie să fie distribuite și împărțite, folosite la comun de toți. Și uh, trebuie ca IMM-urile să înțeleagă că GDPR nu este armagedonul împotriva afacerilor lor. Dar cetățenii trebuie să-și cunoască, în primul rând, drepturile. Și cred că ne grăbim cu toții să apăsăm butonul I agree, sunt de acord, fără să fi citit termenii cu care suntem de acord. Pentru că pur și simplu nu uh, avem dispoziția necesară pentru a o face. Oamenii uh, dau click, sunt de acord cu lucruri despre care n-au nici cea mai vagă idee. IMM-urile sunt companii mici, ne cunoaștem personal. IMM-urile furnizează servicii personale. Ei nu au nicio intenție de a manipula uh, încrederea clientului. Deci cred că trebuie să uh, ne exprimăm pe lungim de undă diferite dacă, mm, atunci când discutăm cu companiile mari și cu IMM-urile. Și cred că acest lucru este necesar dacă vrem ca lucrurile să meargă bine. Așa cum a spus colegul spaniol înainte, aceste legi existau dintotdeauna. Da și nu, pentru că au intervenit schimbări. Dacă n-ar fi intervenit aceste schimbări, n-am fi făcut nici noi schimbări la legislația națională. Schimbările sunt concrete. Uh, Poate că unii sunt mai toleranți cu anumite aspecte decât cu altele, dar opinia mea, în special uh, în numele majorității companiilor din țara mea, um, este că noi suntem companii mici și noi avem companii mici și IMM-urile au toate intențiile de a se adapta regulamentului. Haideți să nu le punem bețe în roate, haideți să uh, simplificăm întregul sistem uh, pe cât posibil. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Fură din Belgia. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum uh, s-a spus, uh, ne aflăm la începutul unui proces. Evaluarea și monitorizarea sunt uh, esențiale pentru ca acest regulament să fie aplicat așa cum trebuie. Uh, Uh, societățile precum Ubisoft și uh, Schneider Electric sunt uh, prezente pe întregul teritoriu european și sunt sigură că alt, sigur că alte companii precum acestea ne vor ajuta să implementăm regulamentul în mod cât mai eficient. Cred că trebuie să ne bazăm pe expertiza lor pentru toate companiile, indiferent de uh, dimensiunile lor, pentru că astfel ne vom putea stabili câteva jaloane la nivelul aplicării în statele europene în ceea ce uh, privește uh, relația dintre societăți și autoritățile de protecție a datelor. Cred că este important să vedem cum uh, această relație între autorități și întreprinderi se va contura la nivel european, indiferent dacă e vorba de IMM-uri sau de companii mari. Cred că va fi nevoie de experiență și de expertiză um, în uh, definirea unei relații adecvate. Deci experiența dumneavoastră în relația cu uh, autoritățile uh, este foarte utilă. Poate ne puteți spune care sunt instrumentele ideale, um, care ar fi practicile care trebuie să fie implementate pentru toate IMM-urile. Ar fi important să putem folosi experiența dumneavoastră. În ceea ce privește suveranitatea digitală europeană, cum văd societățile europene mari ca dumneavoastră uh, consolidarea din uh, perspectiva GDPR uh, a acestei suveranități digitale? Mulțumesc foarte mult! Următorul vorbitor, urmă, doamna Stevens, de la grupul ECR în Parlamentul European. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dragi colegi, vreau să le mulțumesc experților pentru uh, invitația noastră și pentru prezență. Uh, GDPR va afecta întreprinderile europene. Acum uh, două săptămâni s-a publicat un articol într-un ziar flamand în care se studia dacă întreprinzătorii belgieni cunoșteau uh, noile dispoziții. Doar o treime din oamenii de afaceri belgieni cunoșteau uh, noul cadru legislativ. Cu atât de puțin timp înainte de intrarea în vigoare, uh, doar o treime din sector cunoștea ce urma să se întâmple. Avem nevoie de o mai bună informare, dar nu de mai multă birocrație. Desigur, companiile trebuie să-și asume răspunderea pentru aplicarea regulamentului, dar și noi, autoritățile, uh, trebuie să îi asiste pe oamenii de afaceri, pentru că numai astfel uh, reformele vor aduce beneficii și uh, sectorului privat. Mulțumesc. Domnul Budlovski din Polonia are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte mai sunt 10 zile până la, până la intrarea în vigoare, implementarea oficială a GDPR în Europa. În lumina discuției pe care tocmai uh, o purtăm, uh, cred că vom eșua. Sunt de acord cu ce a spus doamna Corața Bil din Suedia, în ceea ce privește pregătirea și um, Uh, premiului pe care îl dăm, uh, cum ar veni, celor care uh, vor consilia întreprinderile cu, pentru că acestea să înțeleagă regulamentul. Um, se um, întrevede situația ridicolă în care copiii vor fi uh, chemați la școală după numere, matricole și nu după numele lor. Poate că dracul nu este atât de negru, poate că nu trebuie neapărat să îi uh, umplem de bani pe consilieri. Poate că ar fi bine să alocăm fonduri la nivel european pentru a explica și a informa oamenii cu privire la obiectivele noastre, pentru că toți ne dorim acest lucru să se cunoască bine uh, situația, să oferim o, ca, o explicație paneuropeană a ce înseamnă concret această directivă și acest regulament, fără limbaj juridic. Explicații uh, la nivel european în limbaj cât se poate de ușor de înțeles. Mulțumesc. Doamna Eniu are cuvântul din Franța. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că acest schimb de opinii cu întreprinderile este foarte important pentru noi în calitate de parlamentari, pentru că trebuie să-i uh, ascultăm, uh, trebuie să vedem care sunt dificultățile întâmpinate cu aplicarea acestui text extrem de important. Totuși, uh, Cred că e uh, puțin uh, provocator să vorbim uh, despre acest text ca fiind un text, cred, de Google, care nu este deloc gândit, fă, fă, făcut pentru Google și nu pentru IMM-uri. Și repet ce am spus la prima sesiune. Nu doar dimensiunea întreprinderilor este importantă, nivelul de risc uneori nu are nicio legătură cu dimensiunea întreprinderilor. Există startup-uri care uh, lansează aplicații de creare de profiluri pentru exploatarea big data. Uh, sunt întreprinderi care adesea n-au decât 30 până la 10 oameni, dar riscul activităților unei astfel de companii este foarte crescut. Deci cred că, într-adevăr, trebuie să uh, luăm măsuri pentru a dedramatiza uh, a abordarea pe care au uh, promovat-o foarte mult consultanți, care desigur vor să facă bani de pe urma punerii în aplicare a acestui text. Desigur, ăsta e rolul lor, încearcă să-și facă afacerile profitabile. Dar în ceea ce privește răspunderea pe care o avem față de toate întreprinderile și în special față de cele mai mici, uh, este bine ca lucrurile să fie bine înțelese și cred că în domeniul comunicării uh, mai sunt foarte multe de făcut. Trebuie să transmitem ideile fundamentale și uh, să ajutăm pe oameni să înțeleagă acest text. Mulțumesc foarte mult! Încheiem uh, acum lista vorbitorilor și revin la invitații noștri pentru uh, concluzii și răspunsuri. Tocmai s-a spus că simpla dimensiune a unei societăți comerciale nu este nu mai este uh, singurul factor, singurul element important. Riscul uh, este și el un element ce trebuie luat în calcul. Poate ne puteți dezvolta această idee, dacă doriți. Vă voi da cuvântul în aceeași ordine în care am început. Judica Elfan are cuvântul. Mulțumesc. În legătură cu relația cu autoritățile pentru protecția datelor, ideea noastră, așa cum am explicat, este să avem o abordare cât mai globală, în care să respecte atât salariații noștri, cât și uh, clienții noștri jucătorii deci GDPR-ul uh, se va aplica din punctul de vedere în întreaga lume, nu doar în Europa. Și de asemenea, CNIL uh, va fi uh, autoritatea care ne va ghida, pentru că noi avem sediul lângă Paris. Vom spune că noi ne vom baza pe CNIL ca autoritate de protecție a datelor și uh, gdpr ul va uh, avea rolul de a împiedica societățile să se refugieze în țări cu legislație mai flexibilă. Noi uh, tratăm foarte multe date, procesăm foarte multe date ale jucătorilor. Este necesar să facem așa pentru a le putea oferi jucătorilor um, experiențe de joc plăcute și de aceea este foarte important să avem bună relație cu organismele de reglementare. E important ca ei să înțeleagă meseria noastră. CNIL a venit, când noi le-am deschis ușa, um, CNIL a venit pentru a înțelege procesele noastre. A existat ceva reticență în uh, firmă când au venit autoritățile, însă Toată lumea a început să se înțeleagă mai bine și CNIL înțelege mai bine activitatea noastră și noi înțelegem mai bine cum putem respecta GDPR. așa cum ați uh, subliniat, pentru IMM-uri și pentru mulți alți actori uh, este complicat. Nu ar fi, treb- nu ar fi trebuit să acceptăm 25 de ani pentru a respecta datele cu caracter personal. E adevărat, dar vai, dacă luăm uh, exemplul francez, din 2004 CNIL are mai multe mijloace de sancționare. Și doar atunci când sancțiunile sunt foarte uh, uh, usurătoare oamenii încep să fie atenți și să-și dea seama că trebuie să respecte regulile. E important să răsturnăm uh, această abordare bazată pe constrângeri și să o transformăm în uh, avantaj concurențial. Rolul uh, GDPR este să consolideze suveranitatea a actorilor naționali. Dar cei care au birouri în afara Europa nu înseamnă că nu sunt supuși și reguli. Chiar și actorii care sunt în exteriorul Uniunii Europene trebuie să respecte această regulă. Acest lucru reprezintă un avantaj uh, important pentru că toată lumea este pe picior de egalitate. Noi uh, dorim să puteți consolida și bugetele autorităților de protecție uh, a datelor la nivel național, pentru că GDPR-ul pune și mai multe presiune și povară asupra acestor autorități. Uh, ei trebuie, autoritățile trebuie să și uh, ofere asistență întreprinderilor și uh, trebuie să aibă posibilitatea de a o face, resursele necesare. Mulțumesc, domnul Hendrix are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Nu cred că mi s-a adresat o întrebare concretă, ci cred că s-au făcut mai degrabă mai multe comentarii și aș dori să răspund la intervenții, nu în ultimul rând din partea domnului Lombardo din Spania. Am spus de la bun început că noi, ca IMM-uri, respectăm statul de drept. Haideți, așadar, să înțelegem clar, IMM-urile noastre trebuie să respecte legislația. Regulamentul există, trebuie să îl respectăm. Haideți așadar să spunem lucrurilor pe nume. Nu am cerut niciodată și în general nu cerem și toată lumea de aici de la Bruxelles știe că nu am cerut scutiri pentru IMM-uri. Pentru că noi nu suntem excepția, suntem regula. Cerem legislație adaptată la dimensiunile IMM-urilor. Și asta înseamnă cu totul altceva. Această legislație nu a fost concepută pentru a se adapta la dimensiunea IMM-urilor. Și sunt pe deplin de acord cu ce s-a spus aici referitor la GDPR. Și, din păcate, sincer, îmi pare rău că nu e nimeni de la comisie aici. Și pentru că ar putea să confirme, întotdeauna am afirmat în acest dosar că nu ar trebui să existe scutiri pentru IMM-uri, pentru că depinde firește de risc. De asemenea, când vine vorba de o micro-întreprindere, s-ar putea să existe un risc. Haideți eh, să fim sinceri. Întotdeauna am afirmat acest lucru. Dar dacă elaborezi legislație, trebuie să te asiguri că toată lumea o poate respecta. Nimic nou ați spus. Nimic nou. Pare rău, dar doamna Corața Bild spunea că a fost un regulament de dimensiuni istorice. Un alt uh, membru al Parlamentului European a spus că Ați lucrat foarte mult asupra acestui regulament. Dacă nu e atât de nou, de ce ați lucrat atâta timp? Dacă nu e nou, atunci de ce îndrumările grupului de lucru articolului 29 nu sunt încă gata? De ce n-au făcut pur și simplu un exercițiu de copy-paste? De ce statele membre nu sunt gata? Spunem doar să aveți grijă că textele fundamentale pentru care se explice legislația încă nu sunt gata. Deci, dacă astea nu sunt gata, nu puteți pretinde ca un IMM să fie gata. Noi nu cerem scutiri, ci cerem doar ca în lunile care urmează, încă o dată, ca autoritățile de protecția datelor să informeze și să avertizeze, așa cum s-a întâmplat și cu alte politici. Să nu emită de îndată o amen, atunci când se înregistrează o încălcare, ci în calitate de supraveghetor să încerci să ajuți întreprinderea să respecte legislația. Iată ce cerem noi. Pentru că vrem ca acest regulament să fie respectat. Cred însă că trebuie să recunoașteți că nu putem să, ne, să fim gata cu acest text. Acum, în ceea ce privește intervenția doamnei Stevens, ați spus o trăime. O trăime, din câte știu eu, 15% din întreprinderile din Belgia sunt pregătite. De altfel, și în Spania, organizația din Catalonia ne-a spus că doar 25% IMM-uri sunt pregătite. Și, într-adevăr, s-au desfășurat campanii în Spania și în Catalonia împreună uh, cu autoritățile de protecție a datelor, însă trebuie să recunoașteți că anumite texte încă nu sunt gata pentru a fi interpretate. Am auzit voci care spuneau că ar trebui să citim legislația. Cer scuze, însă antreprenorii noștri lucrează deja 65 de ore săptămânal pentru a-și conduce afacerea și pentru a crea locuri de muncă. Așadar, pretenția minimă pe care o putem avea față de autoritățile publice este să furnizeze un text ușor de înțeles în limba națională, însă traducele nici măcar nu sunt gata. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Și doamna Geli, în cele din urmă, aveți cuvântul. Pot uh, să vă înțeleg frustrarea că ați lucrat asupra unui text în 1995 după aceea și le-ați lăsat doi ani întreprinderilor și nu doar cu întreprinderilor, ci și sectorului public să pună în aplicare acest text și credeți că nu sunt gata. Ați întrebat de ce și în calitatea mea de vicepreședinte al uh, Asociației uh, franceze pentru protecția datelor, am să vă spun ce am observat. În ultimii 20 de ani, în primul rând, putem asist, am asistat la o tendință ascendentă înspre conformitate în ultimii 8 ani, în primul rând. O sporire considerabilă în ceea ce privește angajările în uh, protecția datelor, mai ales în ultimele șase luni, pentru a vă da un exemplu. La sfârșitul anului trecut uh, am avut 2600 uh, de membri în Franța, acum avem 3600 de membri. E o sporire considerabilă, aș putea spune, care dovedește interesul și avem nevoie de persoane competente. De ce întreprinderile și sectorul public nu au făcut eforturi? Pentru că situația economică nu a fost tocmai roz. Ei, existau alte priorități, lipsă de informații, situația era complexă. Încearcă să faci o analiză de protecția datelor de partea ta. Ia o pagină web și încearcă să o, analine, să o analizezi. O să-ți ia ceva timp. Și s-ar putea nici măcar să nu faci analiza corectă. Sunt uh, așadar de acord cu Luc mare majoritate a IMM-urilor uh, au întâmpinat dificultăți cu acest regulament. Lipsa de informații, așadar, teamă de a greși. De multe ori, uh, pur și simplu, e o decizie la latitudinea persoanei. Așteptăm îndrumări. Nu întotdeauna ar trebui să așteptăm îndrumări, însă, dar dacă nu aștepți îndrumări, atunci uh, decizi uh, după bunul plac și uneori nu e întotdeauna decizia corectă. Nu e ușor. Iată părticica mea de explicație pe care pot să vă ofer. Dacă ar trebui atunci să aruncăm vina pe toate aceste companii care nu fac ce trebuie și toate organismele publice care nu fac ce trebuie și care acum vin și spun ei bine, cum ne conformăm? Eu am lucrat în sectorul privat în, în trecut, am fost un consilier și acum prefer să ca aceștia să vină să mă întrebe, ei bine, acum ce fac ca să mă conformez decât să rămână undeva uh, ascunși, continuând să nu se conformeze. Eu prefer această abordare proactivă și să îi ajut să se conformeze pe viitor, chiar dacă vin cu câțiva ani mai târziu. Aceasta a fost abordarea mea și în calitate de ofițer pentru protecția datelor voi menține această abordare. Ați pus întrebări și referitor la menținerea relației cu autoritățile pentru protecția datelor. Pentru noi a fost foarte important să fim cât se poate de apropiați de autoritățile pentru protecția datelor. În primul rând, pentru că vrem ca acesta să înțeleagă îngrijorările noastre și, de asemenea, vrem să le comunicăm bunele noastre practici și să facem schimb de bune practici, firește. Bineînțeles, ani îndelungați, marile întreprinderi au fost un fel de motor pentru elaborarea unor tipare, așa că noi uh, la o mână de ajutor uh, în progresul privind protecția datelor. Întotdeauna așa stau, au stat lucrurile, ce deci am constatat în calitate de uh, responsabil pentru Autoritatea pentru Protecția Datelor. Uh, pentru mine e foarte important uh, ca autoritatea pentru protecția datelor să monitorizeze totul. Este foarte important, ne va simplifica considerabil viața. Încă nu știm exact în ce fel se va concretiza relația cu autoritățile pentru protecția datelor din alte state membre. Există aici o incertitudine. dacă ar trebui să ne ocupăm doar de autoritatea franceză pentru protecția datelor, pentru că acolo se află sediul nostru central, sau dacă în timp introducem ceva nou și ar trebui să discutăm și cu autoritățile statelor membre pentru protecția datelor. Iată unde avem semne de întrebare. Acum, în ceea ce privește instrumentele, este foarte important să putem folosi instrumentele, mai ales când construim registre pentru a putea lucra în mai multe limbi. Aveți, de pildă, un sistem IT, acesta de obicei nu e un sistem local, deci trebuie să poți comunica cu fiecare țară care folosește sistemul IT în mai multe limbi, deci trebuie să-ți completezi registrul și să comunici toate aceste informații celorlalte țări. Această informație trebuie așadar să fie disponibilă în toate limbile țărilor respective. Am folosit uh, instrumentul CNIL de evaluare de impact, uh, instrument pe care l-a elaborat CNIL și pe care și alte asociații l-au folosit pentru a-și crea propriul instrument. Mulțumesc foarte mult! Domnul Ralo a mai cerut să ia cuvântul vă dau cuvântul, dar doar timp de un minut. Vă rog, fiți succint. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doream uh, doar să iau cuvântul pentru că reprezentantul IMM-urilor, care a considerat că observațiile mele au fost foarte interesante. Cred că însă că nu a înțeles bine observațiile mele sau poate nu m-am explicat eu bine, pentru că dacă eu aș fi zis că regulamentul nu aduce nimic nou, atunci într-adevăr, atitudinea dumnealui de a ridiculiza argumentele mele ar fi avut un sens, însă eu nu am spus asta. Eu am spus că pentru imm ul regulamentul substanțial nu aduce nimic nou. Pentru că din 1995 IMM-urile trebuie să respecte dreptul de acces, de rectificare, de anulare, de contestare obligația de a informa atunci când uh, strâng informații, asigurarea măsurilor de securitate pentru a apăra integritatea și secretul și confidențialitatea datelor și așa mai departe. Toate acestea se găseau în uh, directivă. 23 de ani de istorie, practic, cred că sunt destul, că se reflectă perfect în regulament, sincer. Nu cred că mi se va cere unui IMM să aplice dreptul la uitare. Acest drept uh, poate se va impune unei întreprinderi precum Google mai degrabă decât unui IMM. Încă o dată, această uh, nu cred că atitudinea dumnealui pe care o consider alarmistă e de ajutor în această situație. Mulțumesc, cred că a fost un schimb uh, important. S-au comunicat multe idei uh, și referitor la cum se poate se pot apropia IMM-urile de regulatori și cetățeni și dați-mi voi să fac o ultimă observație. Când vine vorba de orientări și interpretarea acestora, campaniile care au fost uh, desfășurate, firește, toate acestea nu se pot desfășura fără resurse și bani. A arunca vina doar pe autoritățile de protecție a datelor, poate nu e destul. Și Firește, uh, și comitetul director poate. Sarcina noastră în calitate de legiuitori uh, pe buget și legiuitori pe bugetele naționale uh, presupune a ne asigura că resursele sunt acolo pentru ca toate aceste obiective să, pot, să poată fi atinse. Cred că e una din concluziile importante ale zilei de astăzi. De asemenea, cred că e firesc că autoritățile pentru protecția datelor vor trebui să decidă să nu aplice sancțiuni, în primul rând, uh, unor mici întreprinderi care au făcut la stat în putință pentru a respecta dispozițiile noului regulament, pentru că orice altceva ar fi disproporționat. Cred că autoritățile pentru protecția datelor vor transmite acest mesaj clar. Pe de altă parte, însă, am votat această legislație și ea va intra în vigoare pe 25 mai. Vă mulțumesc pentru acest schimb, vă mulțumesc uh, că ați discutat cu noi și acum uh, prânzul este servit pe, la etajul 3. Puteți lua liftul um, mm-hmm. sau scările până, pentru a ajunge la etajul 3 unde se servește prânzul. Rolăm ședința la ora 2 fix. Vă mulțumesc pentru prezență și poftă bună!